So, dear members of the European Stimați membri ai Parlamentului European, stimați ascultători de pretutindeni din Europa și, în primul și în primul rând, stimată comisar desemnat, doamna Helena Dali, un călduros bun venit aici. Ați fost desemnată comisar pentru egalitate. Este o audiere comună și am plăcerea să o coprezidez prezidez împreună cu doamna Doriș Nicolsonova. De asemenea, mă bucură faptul că s-a asociat și Comisia Libe și că ea este astăzi reprezentată aici. E un mare succes să avem pe viitor un comisar pe egalitate. Propriul nostru comisar este ceva nou pentru instituțiile europene. Și înainte de a începe audierea noastră, vreau să vă amintesc că în baza anexei 7 de la regulamentul de procedură cu privire la audieri, Parlamentul îi evaluează pe comisarii desemnați în baza competențelor lor generale, în baza angajamentului european, în baza independenței personale și apoi se evaluează cunoașterea față de portofoliu și abilitățile de comunicare. Înainte de audiere, comisarul desemnat răspunsese în scris la un chestionar pregătitor. Răspunsurile scrise au fost distribuite membrilor în toate limbile. Vă rog să luați notă de faptul că Comisia Jurii nu a ridicat nicio obiecție față de organizarea acestei audieri. Uh, hello to everybody. Let me welcome you here at the hearing. Bună ziua tuturor. Vreau să vă urez bun venit la audierea doamnei comisar desemnat, doamna Dali, căreia îi urăm un călduros bun venit. Permiteți-mi să vă prezint structura dezbaterii de astăzi. Mai întâi dăm cuvântul doamnei Dali, preț de 15 minute pentru a ne prezenta portofoliul domniei sale și prioritățile, după care trecem la 25 de întrebări din partea eurodeputaților, structurate pe două runde. În prima rundă, de șapte întrebări, vor interveni reprezentanții grupurilor politice. Va fi apoi cea de-a doua grupă, cu cele 18 întrebări rămase, întrebările fiind distribuite între grupurile politice și va interveni inclusiv uh, un neafiliat. Dezbaterea va fi organizată pe sloturi, sloturi de câte 5 minute. Într-un minut se va adresa întrebarea, apoi două minute pentru răspuns, apoi un minut aceluiași membru, dar pentru o întrebare suplimentară și un minut pentru răspuns. Vă rog să țineți cont că timpul este foarte strâns și vom fi foarte stricți cu cronometrul. De aceea și avem ciocănelul și nu ne temem să îl utilizăm. Deci vă rugăm frumos să fiți atenți cu timpul, în așa fel încât lucrurile să decurgă lin. Ieri a fost o prima audiere pe care noi am organizat-o cu domnul comisar desemnat Schmidt și totul a decurs perfect. Regimul de interpretare va fi în 23 de limbi, ceea ce reflectă diversitatea lingvistică a instituției noastre, deci toți vorbitorii pot să își folosească limba maternă. Doresc însă să atrag atenția tuturor că ei vorbesc pentru a fi interpretați. Deci, indiferent ce limbă vorbiți, vă rugăm frumos să vă ajustați viteza de vorbire. Gândiți-vă mereu la faptul că interpreții fac tot posibilul ca să redea totul într-o altă limbă. Nu în ultimul rând, dezbaterea va fi transmisă în direct pe site-ul Parlamentului European și apoi înregistrarea va fi disponibilă pe același site. Toate acestea au fost informații de natură tehnică. Haideți acum însă să trecem la treabă și să începem. Doamnă comisar desemnat, vă dăm cuvântul și v-am ruga să nu depășiți cele 15 minute alocate. Aveți cuvântul pentru introducere, deci. Thank you. Mulțumesc. Stimate doamne președinte, stimați membri, E o plăcere deosebită și o onoare deosebită să mă aflu astăzi aici. Niciodată nu mi-aș fi închipuit că aș ajunge să am ocazia pentru a discuta despre egalitate. Deoarece de-a lungul întregii cariere despre m-am ocupat de egalitate. în Parlamentul European sunt uh, discutate idei ținându-se cont de perspective diferite și sunt convinsă că ceea ce ne unește este mult mai important decât ceea ce ne desparte. Egalitatea e o resursă infinită. ar trebui să existe suficientă egalitate pentru toată lumea, plus că egalitatea e viabilă. Pe de altă parte, discriminarea nu face decât să excludă, să marginalizeze și să-i aducă pe unii membri ai societății pe marginea prăpastiei. prăpastiei. Discriminarea e o practică de risipă care uh, nu le oferă bunăstare cetățenilor, le oferă prosperitate. Discriminarea uh, îi afectează direct pe cei din rândul uh, minorităților, însă întreaga societate are de suferit de pe urma discriminării, deoarece relațiile sunt întrerupte, încrederea e subminată, oamenii sunt alienați. Stabilirea egalității, stabilirea acestui portofoliu pentru egalitate e o declarație curajoasă din partea doamnei von der Leyen Asta arată că Uniunea Europeană vrea să sprijine demnitatea, egalitatea, drepturile omului, democrația și statul de drept. Și toate acestea sunt consolidate și puse în prim plan. O Uniune Europeană fără discriminare. Această evoluție vine în urma publicării primelor orientări politice ale doamnei uh, von der Leyen, care conține o întreagă secțiune cu privire la egalitate, cu niște măsuri clare care trebuie puse în practic în timpul acestui mandat. Și de asemenea se stabilește și uh, cu aceeași ocazie o comisie paritară din punct de vedere al distribuirii celor uh, portofoliilor. La această audiere țin să vă spun că sunt pregătită să colaborez cu acel task force pentru egalitate care va fi înființat, va fi un task force permanent cu reprezentanți uh, la nivelul cel mai înalt uh, din serviciile Comisiei și din uh, SEAE și condus de secretarul general adjunct care se ocupă de coordonarea politicilor. Împreună cu cabinetul meu, cu direcțiile generale și cu grupurile la nivel înalt cu privire la discriminare și cu Institutul European pentru combaterea discriminării și împreună cu Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Deci cu toții vom colabora pentru ca măsurile stabilite să devină realitate. De asemenea, intenționez să colaborez cu dumneavoastră, membrii Parlamentului European, precum și cu statele membre și societatea civilă. Intenționez să colaborez cu toată lumea fără să acuz pe nimeni. Voi face pentru ca acest domeniu să capete o importanță majoră atât în Uniunea Europeană cât și uh, la nivel internațional și de-a lungul discuțiilor pe care le-am avut cu dumneavoastră și intergrupurile împotriva discriminării sau în anumite uh, rețele împotriva discriminării. Deci, în timpul discuțiilor din ultimele săptămâni, mi-am dat seama că există mult, multe în comun, avem un teren comun. Și există un acord generalizat pentru a combate violența de gen, pentru a combate diferitele forme de discriminare și, de asemenea, în legătură cu promovarea egalității, indiferent de vârstă, handicap, religie, credință sau orientare sexuală. În conversațiile avute, mulți și-au exprimat uh, sprijinul pentru orientarea acestui portofoliu, inclusiv pentru dimensiunile sale orizontale și verticale și mulți mi-au cerut să-mi uh, conturez viziunea în legătură cu modul în care acestea vor fi puse în practică. Toată lumea trebuie să se bucure de egalitate și cu toții trebuie să participăm la acest proces de creștere. Uniunea Europeană trebuie să fie în continuare un lider mondial în acest domeniu. Toată viața mea am făcut tot posibilul, dar tot posibilul, tot ce mi-a tot ce a fost posibil pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Am intrat în politică, poate ca mulți dintre dumneavoastră, când aveam 17 ani. Eram încă pe băncile școlii, eram foarte entuziastă, mă gândeam la multe angajamente mărețe, eram idealistă prin campaniile zilnice, prin măsurile luate zilnic, prin implicarea mea, mă gândeam că pot schimba în bine societatea. După mulți ani, tot ceea ce știu este că această luptă e departe de a se fi încheiat. Însă am tras niște învățăminte importante, și anume că adevărata schimbare nu are loc decât dacă noi, politicienii, avem curajul să permitem aceste schimbări la toate nivelurile de guvernanță. Secolul 21 trebuie să fie secolul egalității între femei și bărbați. În 1979, Simon Veil, exact, acum a fost aleasă prima președinte a Parlamentului European. Parlamentul European, care este una dintre cele mai importante adunări democratice din lume. Astăzi, în 2019, după 40 de ani, trebuie să ne asigurăm că femeile au dreptul de a fi egale în toate domeniile ce țin de viața lor. Și asta printr-un proces uh, ambițios de integrare a dimensiunii de gen, atât în instituțiile europene, cât și tot ceea ce obținem noi. De aceea, dacă voi fi confirmat în funcție de dumneavoastră, îmi voi folosi energia, experiența și convingerile pentru a clădi o societate mai dreaptă în Uniunea Europeană care, așa cum spunea doamna von der Leyen, să permită celor care au aceleași aspirații să aibă și aceleași uh, ocazii de a-și le îndeplini. Știu că e o luptă grea. Ca ministru pentru afaceri europene și egalitate în Malta, m-am străduit să combat stereotipurile care existau în societate. Și am făcut-o prin înaintarea de propuneri legislative, prin adoptarea de strategii și, de asemenea, am rezistat tuturor solicitărilor de a atenua inițiativele pentru egalitate. În calitate de comisar, va trebui să am o abordare asemănătoare și să colaborez cu statele membre pentru a le convinge că dacă vom lua acțiuni la nivel european, vom face ceea ce trebuie făcut. Spun acestea deoarece pentru a promova incluziunea și încuraja egalitatea, trebuie să o facem la nivel european. Sunt probleme la fel de importante cum ar fi schimbarea climatică sau uh, economia. E o luptă pentru care e nevoie de implicarea Uniunii Europene și de soluții europene și trebuie să acordăm acestui domeniu atenția noastră de plină. Acum să vă dau câteva cifre, deoarece uneori cifrele sunt mai grăitoare decât cuvintele. În UE, 31% din femei lucrează cu normă redusă. În mare parte deoarece se ocupă de îngrijirea copiilor sau a vârstnicilor. O femeie din trei suferă de violență domestică cel puțin o dată de-a lungul vieții sale. Peste jumătate din uh, musulmani care își caută o locuință se simt discriminați din cauza numelor sau prenumelor lor. 80% din romi Uh, sunt sub pragul de sărăcie din țara lor de origine. 50% din cetățenii cu handicap nu au niciun acces la un loc de muncă și sunt excluși. Persoanele în vârstă primesc în medie 39% mai puține um, invitații pentru, la, pentru intervențiile de angajare, chiar dacă au un profil identic cu cei mai tineri care caută uh, un loc de muncă. 25% din persoanele transgender sunt victimele violențelor și foarte multe state membre se fac intervenții asupra copiilor intersex. Deci există această discriminare când uh, indivizii de multe ori sunt țint atacurilor din, te, din multiple temeiuri. Deci trebuie să acționăm și să fim la înălțimea valorilor la care ține atât de mult Uniunea Europeană. Stimate domnilor și domnilor, mă voi lupta pentru incluziune în Uniunea Europeană și aceasta va fi bătălia mea personală și nu voi ezita să mă folosesc de orice instrument pentru a promova egalitatea și pentru a consolida angajamentul lui pentru a avea incluziune sub toate formele. Și vreau să-mi concentrez activitatea asupra a trei uh, aspecte. Combaterea discriminării sub toate formele ei, incluziunea și capacitarea femeilor, e promovarea egalității și participării de pline. Toate acestea pentru femei, bărbați, pentru minorități etnice, religioase sau non-religioase, pentru persoane cu handicap, pentru cei mai în vârstă, cei mai tineri și pentru cei din categoria LGTBI. Chiar de la începuturile mandatului voi căuta să obțin sprijin din partea celorlalți comisari pentru a popune tot ce e necesar pentru ca egalitatea în UE să fie mai puternică, în UE și în afara Uniunii. Și în primele trei luni ale mandatului vom înființa acel task force cu privire la egalitate, care va avea un, o misiune complicată de a avea o abordare intersecțională cu privire la egalitate în toate politicile UE. Intenționez ca acest grup de lucru să fie operațional cât mai repede și să fie bine echipat pentru a face față acestei sarcini enorme de integrare a dimensiunii de gen în toate aspectele de, ce țin de politica europeană. Avem și, vom avea și strategia de gen, care va include noi propuneri legislative și măsuri uh, de politici foarte necesare. A venit vremea ca Uh, noi, Comisia, să răspundem la apelurile lansate de Parlament și de societatea civilă. Și în primele 100 de zile voi propune măsuri pentru a face față probleme legate de transparența salariilor. Va fi o prioritate pentru mine. Voi insista de asemenea să combatem diferența de salarizare sau la, în ceea ce privește pensiile, pentru că nu e normal ca în funcție de sex să primești un salariu diferit sau o pensie diferită. Și de asemenea voi monitoriza de asemenea ceea ce se întâmplă cu directiva cu privire la echilibru între viața de familie și viața profesională. Aceasta trebuie implementată pe deplin în toate statele membre și nu pot accepta ca pierderile economice legate de această problemă să fie în continuare de 370 de miliarde de euro anual. Vreau ca echilibrul, ca această directivă privind echilibrul între viața de familie și viața profesională să fie o poveste de succes și voi colabora cu statele membre și cu statele membre pentru ca stereotipurile de gen să fie combătute, să existe mai bune creșe, voi uh, milita pentru incluziunea persoanelor cu handicap și vreau să mă asigur că în toate aspectele legislative ține cont de handicap. În 2020 o persoană din șase va avea un handicap într-o măsură mai mare sau mai mică. De aceea, pentru mine va fi prioritară implementarea Convenției ONU cu privire la persoanele cu handicap. Și de asemenea se va evalua actuala strategie, evaluare care de altfel este în curs. Stimați uh, eurodeputați, vreau să discutăm împreună în legătură cu modul în care acest cadru legislativ va evolua și voi face tot posibilul pentru a avea legislație esențială în acest domeniu. Și ca ministru am participat la nenumărate dezbateri la, consum, la Consiliu, pe marginea unor propuneri care tot au fost uh, blocate. Directiva orizontală împotriva discriminării a fost propusă acum 11 ani. Uh, Uh, din 2012 așteptăm la altă directivă cu privire la drepturile femeilor și aderarea la Convenția de la Istanbul încă nu s-a făcut. Din 2016 lucrurile sunt blocate. Cum să le explic toate acestea cetățenilor? In this framework, Dată fiind situația, Trebuie să conving statele membre care sunt sceptice încă la Consiliu. Trebuie deblocate negocierile și voi face tot posibilul pentru a veni cu soluții și pentru a propune legislație nouă. Doamnelor și domnilor, le datorăm cetățenilor această transformare, cetățenilor care sunt excluși, care cu greu uh, își pot plăti viața și își, își pot plăti cheltuielile de zi cu zi. Toată lumea are de câștigat de pe urma egalității și capacitarea femeilor, a persoanelor din dimensi, din um, um, minoritățile etnice, de asemenea, este importantă, deoarece egalitatea este singura cale posibilă. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna Dali, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum uh, trecem la runda de întrebări. De, de la, începem cu coordonatorii de grupuri politice, începând cu Frances Fitzgerald. an Equality Champion. Experiența dumneavoastră de ministru și în domeniul legalității este impresionantă și când v-am uh, întâlnit am fost impresionată. Angajamentul și competența dumneavoastră sunt clare. Dar sunt prima care are dreptul la o întrebare și vreau să ridic în discuție un anumit subiect. Uh, pe noi ne îngrijorează situația din Malta uh, și valorile guvernului dumneavoastră și acțiunile din ultimele șase ani în ceea ce privește două chestiuni anume. În primul rând, în ceea ce privește asasinarea uh, lui Dafne Caruana Galiția, ziarist de investigație, a cărei familie ne urmărește astăzi. Vă declarați mulțumită de progresul care s-a înregistrat în ceea ce privește ancheta și ce veți face dumneavoastră pentru a proteja pe ziariști, pe eh, jurnaliști Ehm, pentru a nu se mai întâmpla astfel de crime îngrozitoare. Aceasta este o ocazie de a ne prezenta punctul nostru de vedere. Apoi, în ceea ce privește uh, Panama Papers și implicarea unuia dintre miniștri dumneavoastră, sunteți de acord cu acțiunile acestui ministru de atunci? Ce lecții, ce învățăminte ați tras din uh, acțiunea guvernului de atunci și cum ați pune aceste învățăminte în practică în activitatea dumneavoastră ca comisar? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Uh, și vă mulțumesc pentru cuvintele de laudă uh, și de apreciere care sunt împărtășite. Da, ați vorbit despre această crimă odioasă um, a Daphne Caruana Galiția. Și vreau să vă spun că circumstanțele, împrejurările extraordinare necesită măsuri extraordinare. Iar uh, noi am dorit să fie implicate instituțiile europene, cum ar fi Europol și NFI, dar și a instituțiilor internaționale, cum ar fi FBI-ul. Eu spuneam că NFI ar trebui să ancheteze și să se implice, fiindcă deja avusesem experiență cu ei, fiindcă eu uh, adusesem NFI-ul în Malta pentru a ne forma polițiștii în ceea ce privește anchetele criminalistice și uh, aveam uh, experiență cu NFI, cu Institutul Criminalistic din Olanda și vreau să vă spun că s-a înregistrat mare progres. În 50 de zile, trei persoane au fost arestate și au fost chiar puse sub acuzare. Ancheta este în derulare, procesul este în derulare, după cum bine știți. Dar uh, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, voi, fa tot, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a garanta libertatea presei, o presă care să nu fie supusă hărțuirii și intimidării. Iar în ceea ce privește a doua parte a întrebării, uh, M-ați, m-ați întrebat dacă sunt de acord uh, cu uh, acțiunile ministrului. Uh, nu, eu aș fi făcut lucrurile altfel. De-a lungul carierei mele politice, eu am sprijinit întotdeauna buna guvernanță, statul de drept, democrația și ca ministru eu am cerut ferm uh, introducerea unui post de comisar pentru standarde în viața publică, lucru care s-a întâmplat uh, Vorbitoarea este întreptă, doamna președinte. Îmi cer scuze, sunt foarte strictă cu timpul. Vreau să vă reamintesc că avem această regulă. Un minut între... pentru întrebare, două minute pentru răspuns, un minut pentru întrebarea suplimentară și după aceea două minute uh, își face un minut, mă scuzați, pentru răspunsul la întrebarea suplimentară și de asta sunt mai strictă, pentru că vreau ca toată lumea să respecte uh, aceste reguli, inclusiv dumneavoastră, doamnă comisar desemnat. Iar acum uh, dau cuvântul uh, din nou doamnei Frances Fitzgerald pentru o întrebare suplimentară. Mulțumesc. Chestiuni legate de statul de drept, libertatea presei sunt extrem de importante în orice strategie legată de gen. Și de asta m-a adresat această întrebare și dat fiind problemele legate de aceste chestiuni și importanța lor în Parlamentul European. Acum, în ceea ce privește strategia privind egalitatea de gen, ați putea să ne dați mai multe detalii în ceea ce privește modul în care vreți să uh, întocmiți această strategie, ce metodologie veți folosi, cum vă veți consulta cu ONG-uri și ce fel de acțiuni aveți în vedere. Mulțumesc foarte mult! După cum știți, avem foarte mult, multe de făcut, iar această strategie pentru chestiuni de gen va include elemente cum ar fi transparența salarială, participarea de gen, um, eliminarea decalajului de pensie, a violenței împotriva femeilor, uh, se va referi și la stereotipurile de gen, fiindcă, după cum știți, degeaba legiferăm noi dacă nu schimbăm și mentalitatea oamenilor. Dacă nu reușim să schimbăm uh, culturile și va exista și uh, o secțiune specială în ceea ce privește combaterea stereotipurilor de gen va exista și un capitol în ceea ce privește echilibrul între viața profesională și viața de familie. Deci, tot ce vom face de-a lungul acestui mandat în ceea ce privește egalitatea de gen va, se va regăsi în această strategie. Doamnă Regner, aveți eh, cuvântul acum pentru întrebarea dumneavoastră. So, da, adresez întrebarea în numele grupului SND. Strategia Europeană pentru Egalitate de Gen merită mult mai mult decât o simplă întrebare suplimentară. Așa că mă concentrez fix pe asta. Doamnă comisar desemnat, în prioritățile noastre ați subliniat că e important să avem acest gen, acest tip de strategie. Ne puteți promite că va exista o comunicare cu titlu obligatoriu uh, pe acest subiect și care vor fi mijloacele și instrumentele de a o implementa? Vă gândiți la niște plafoane, sancțiuni, instrumente de monitorizare? Și ce se va întâmpla cu directiva cu privire la femeile în posturi de conducere, în consiliile de administrație, Women on Boards, și ce veți face pentru a debloca situația insuportabilă de la Consiliu, menținând uh, obiectivul obligatoriu de 40%. Deci, uh, înspre ce țintiți și ce veți face pentru asta? Doamne comisar, pentru răspuns. Da, voi uh, face tot posibilul pentru a debloca uh, directiva cu privire la femeile în consiliile de administrație, Women on Boards. E rușine că acel document e blocat de atâta timp. În calitate de ministru, mi-aduc aminte că primul lucru pe care l-am făcut a fost să schimb poziția țării mele pe acest dosar. Deci vă dați seama că sunt dornică și mi-asum angajamentul de a mă ocupa de acest subiect, de directiva cu privire la femeile în consiliile de administrație. Așadar, voi lua legătura cu statele membre și le voi convinge cu privire la valoarea adăugată a acestui act normativ, care ar trebui să fie deblocat la Consiliu. M-ați întrebat apoi despre strategia cu privire la egalitatea de gen, care va reprezenta un demers deosebit de important pentru noi toți. Și strategia va fi lansată în curând, iar eu voi ține cont, între altele, și de rezultatul consultării cu părțile interesate. Mă voi angaja pe mai departe pentru a crea instrumentele necesare în așa fel încât să avem gender mainstreaming pretutindeni la toate nivelurile europene, Va fi un task force care se va ocupa de asta la nivelul tuturor DG-urilor, în așa fel încât să avem cu adevărat gender mainstreaming și să vedem că lucrurile se materializează. Întrebare suplimentară de un minut. Revin la directiva cu privire la femeile în Consiliul de Administrație. Veți propune schimbări la textul care e în lucru deja de atâția ani? cum ați spus și noastră, și aveți în vedere să luați și alte măsuri în așa fel încât să avem uh, o reprezentare egală a bărbaților și femeilor în pozițiile de conducere la nivel european. Consider că este o propunere echilibrată. Mă voi întâlni cu toți miniștrii care mai au rezerve față de această propunere și voi face presiuni pentru o abordare generală la Consiliu. Vă mulțumesc! Și acum uh, reiau funcția mea de copreședintă, dând cuvântul următorului vorbitor, doamna Irene Tolre de la Renew. Bonjour! Bună ziua! Așa cum spunea și dumneavoastră, exact în urmă cu 40 de ani, doamna Simon Veil a fost aleasă președintea Parlamentului European și întreaga carieră și-a apărat, a apărat drepturile femeilor și a devenit un model pentru noi toți. Însă moștenirea sa este acum amenințată peste tot. Gândiți-vă la întemnițarea unei jurnaliste din Maroc pentru avort, dar și în Europa, unde 15 milioane de femei nu au acces la un avort sigur și legal. E inacceptabil deoarece asta contravine valorilor noastre comune de demnitate umană, de respect, de libertate, de egalitate, așa cum se stipulează în articolul 2 din tratat și despre care se va ocupa și portofoliul dumneavoastră. Drepturile femeii sunt drepturile ale omului și dacă veți fi confirmate, ne puteți da uh, spune trei acțiuni concrete pentru a îmbunătăți accesul la, la drepturile sexuale și reproductive în UE, sub ce formă, în ce calendar, de asemenea, cum intenționați să colaborați cu Comisara pentru Sănătate pentru a integra mai bine drepturile sexuale și reproductive într-o viitoare strategie europeană a sănătății. Designate. Mm. Yes, as you rightly say. Da, Așa cum spuneți și dumneavoastră, pe bună dreptate, drepturile femeilor sunt drepturile omului. Eu sunt o feministă angajată. Și vă dau cuvântul că voi face tot posibilul pentru a proteja uh, drepturile sexuale și reproductive. Voi colabora cu grupul de lucru, cu acel task force, pentru a integra această dimensiune, mai ales uh, dialogul cu doamna comisar pentru sănătate. Și mă voi menține fermă pe poziții la fiecare pas din acest parcurs. Eu consider că atunci când rămâi ferm pe poziții, găsești întotdeauna aliați pentru a clădi coalițiile necesare, pentru a face ce trebuie făcut. Deci vom face tot posibilul de asemenea pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU în ceea ce privește sănătatea femeilor și în ceea ce privește accesul universal la drepturile sexuale și reproductive și la planificarea familială și la educație. Deci, vă dau cuvântul, vă garantez, drepturile sexuale și reproductive trebuie garantate fără nicio excepție. So, please, uh, there is the follow-up question. Cum încă o întrebare din partea doamnei Tolere pentru lămuriri ulterioare. Toate aceste atacuri, pe scurt, sunt un atac împotriva egalității de gen, împotriva opțiunilor libere pe care trebuie să le avem în legătură cu viața pe care vrem să ne o trăim. Deci ce acțiuni sunteți gata să întreprindeți pentru a combate toate aceste atacuri adresa egalității de gen și a opțiunii de a-și trăi viața după cum decide fiecare. Commissioner Micro. I think we should um, stand our ground uh, with our work and and uh... da ne mă voi menține fermă pe poziție după cum spuneam și va con- voi combate aceste rezistențe în mod activ și menținându-mi fermitatea și sunt sigură că voi găsi aliați pentru a clădi o așa numită coaliție a celor dornici să schimbe lucrurile și trebuie să perseverăm, să nu renunțăm. Da, se, au loc aceste atacuri drept, însă trebuie să ne menținem tari pe poziție și să le combatem. Thank you. Uh, the next speaker, uh... Următoarea persoană care va interveni în numele grupului uh, verzilor, doamna Alice Bacune. Cunche. To achieve Mulțumesc, doamna Dali. Pentru a ajunge la egalitate de gen adevărată, trebuie să adoptăm măsuri la nivel intersectorial. Până acum, formele de discriminare cu care se confruntă femeile musulmane și de culoare, uh, persoanele LGBTI uh, sau femeile ce aparțin minorităților, etc., nu au fost avute în vedere cum trebuie de către politicile de egalitate ale Uniunii Europene. Este un lucru bun că pentru prima dată vom avea un comisar care se ocupă de egalitate, dar egalitatea rasială și diversitatea nu fac parte dintre uh, responsabilitățile dumneavoastră. Ați, vrut, ați spus că vreți să deblocați și să adoptați directiva orizontală privind uh, combaterea discriminării. Cum veți obține o majoritate pentru a debloca directiva la Consiliu și ce acțiuni concrete veți lua? Iar uh, dacă nu veți putea debloca directiva, veți propune oare o nouă directivă și vă veți angaja să aveți o abordare intersectorială pentru a asigura că există um, o protejare um, cuprinzătoare împotriva oricăror forme de discriminare. Mulțumesc, doamna comisar da. desemnat. Mulțumesc foarte mult! Directiva orizontală I speak about the horizontal anti-discrimination directive. Da, directiva orizontală împotriva discriminării. În primul rând, o să aștept să văd care va fi rezultatul întâlnirii EPSCO de pe 24 octombrie, unde se va discuta această directivă, după care o să văd ce o să fac în funcție de ce se întâmplă acolo. Eu însă să-mi doresc să deblochez această directivă la Consiliu, fiindcă, așa cum ați spus și dumneavoastră, pe bună dreptate, discriminarea este încă în floare, iar uh, protecția împotriva discriminării în afara locului de muncă în Uniunea Europeană nu este garantată. Bineînțeles că este o provocare, după cum bine știți, fiindcă e nevoie de unanimitate la Consiliu și o să vorbesc cu toți miniștrii, pentru că trebuie să găsim uh, o cale de urmat cât mai uh, rapid cu putință. Este foarte bine că avem uh, grupuri la nivel înalt uh, care au activitate foarte bogată și e important să avem organisme puternice în domeniul legalității. Asta este crucial. Și eu nu voi precupeți niciun efort pentru a debloca această directivă împotriva discriminării. Doamnă Câncă, aveți o întrebare suplimentară. Pentru a mobiliza sprijinul pentru o nouă directivă bazată pe incluziune, veți avea nevoie și de sprijin la nivel intern de la alți comisari, cum ar fi vicepreședintele Schinas, care se ocupă de protejarea modului de viață european și uh, aveți avea nevoie și de sprijinul președintei Comisiei, doamna von der Leyen, care, după cum ați spus, intenționează să constituie un grup special, un task force. Care va fi uh, rolul dumneavoastră în cadrul acestui grup special pentru a uh, și ce veți face pentru a strânge sprijin în jurul ideilor dumneavoastră. Mulțumesc! Așa cum ați spus, pe bună dreptate, va trebui să colaborez uh, cu vicepreședintele Sinas și uh, suntem amândoi de acord că egalitatea este un mod de viață, este modul de viață european. Și deci uh, suntem de acord aici. Iar um, ceea ce privește doamna președinte a Comisiei, faptul că ea a pus egalitatea într-un portofoliu de sine stătător, arată că este angajată în acest domeniu de politici, iar instituirea acestui uh, grup de lucru special unde vor participa funcționari la nivel înalt, de la, funcționari la nivel înalt din toate direcțiile generale, reprezintă un mesaj foarte clar că noi vrem să uh, facem treabă și asta vom face. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Cristine Anderson de la ID. Yes, uh, guten Morgen oder guten Tag vielmehr, Frau Dali. Bună ziua, doamnă Dali. Ați subliniat adineauri că veți face tot posibilul în așa fel încât toți oamenii să poată hotărâ liber uh, ce sex vor să poarte. Îmi pare rău, nu vreau să vă întrerup, dar uh, v-aș ruga să așteptați un pic ca să reînceapă interpretarea și pentru doamna comisar. Da. Doamnă Dali, o secundă. So, could you please repeat your question now? Thank You're you. all set? Great. Acum suntem gata și puteți reîncepe. Stimată doamnă Dali, ați subliniat adineauri că oamenii trebuie să aibă libertatea de a decide ce sex vor să poarte, cărui sex să-i aparțină. În SUA, în anumite state, oamenii pot să-și schimbe sexul doar uh, printr-o declarație de voință, fără a implica alte autorități sau fără a trece printr-o operație. O asemenea decizie trebuie să fie apoi și acceptată. Ce părere aveți față de această practică? Credeți că este una de bun simț? Și, în calitate de comisar, v-ați implica pentru acest uh, drept de autodeterminare sexuală? Mulțumesc! I hope you had deci să sperăm că doamna comisar a auzit traducerea. Da. Da. Sunt de acord cu legislația la care v-ați referit. De fapt, în țara mea am dat această legislație. Este o lege pe care am dat-o după ce m-am întâlnit cu anumite persoane și le-am ascultat povestea. M-am întâlnit, spre exemplu, cu familii care aveau membrii sau copii transgender sau intersex. Și ei mi-au povestit despre durerea și suferința lor. În cazul persoanelor trans, nu voiau neapărat să facă o operație de schimbare de gen. Erau uh, însă situații în care era vorba de niște tineri care nu mai voiau să iasă din casă din cauza că numele lor, prenumele, nu corespundea cu ceea ce simțeau ei că sunt. A fost povestea tristă a unei tinere care chiar s-a sinucis din acest motiv ea nu mai voia să iasă în lume din cauza rușinii de a trebui să se identifice așa cum era trecută în cartea de identitate, în pașaport, uh, pretutindeni. Era înregistrată ca fiind băiat, dar ea se identifica ca fiind fată și când te uitai la persoana respectivă, vedeai de fapt o fată. Deci sunt toate aceste situații, te afli de ele, te uiți la ele și atunci cum să nu dai legislație în așa fel încât viața acestor persoane să se îmbunătățească, în așa fel încât aceste familii să aibă o mai bună calitate a vieții. Vă pot vorbi și despre experiența mea cu persoanele intersex, care se confruntă și ele cu numeroase dificultăți iar eu știu că acest parlament a dat o rezoluție cu privire la persoanele intersex. În calitate de politicieni, de forță care legiferează, noi suntem aici ca să îmbunătățim viața oamenilor. Președinte atenționează că s-a depășit timpul. N-am ce face, e datoria mea. So, sorry. Îmi cer scuze, n-am ce face, trebuie să vă întrerup, dar iată că vine și întrebarea suplimentară, vă rog, doamna Anderson. Mulțumesc pentru răspuns. Practic aceasta de a putea să-ți schimbi oricând sexul vine cu un pericol, și anume că toate eforturile noastre de a demonta uh, dezavantajele la adresa femeii uh, pot fi demontate. Că ce se întâmplă dacă un bărbat uh, se poate identifica de azi pe mâine drept femeie? În sportul profesionist ce va face? Va concura împotriva femeilor cu toate consecințele necesare după aceea pentru femei. Contracarează într-un fel și programul dat de noi, cei de la FAM, uh, women on boards, femeile în posturile în consiliile de administrație, pentru că după aceea un bărbat ar trebui să fie identificat și privit ca o fiind femeie. Deci ce facem și ce faceți în așa fel încât dezavantajarea femeilor să nu uh, fie una care să capete un nou impuls din cauza unor uh, practici similare sau chiar să treacă dincolo de limita pe care am văzut-o în trecut. Înapoi către dumneavoastră, doamnă Dali. Mulțumesc! Identitatea de gen și stabilirea identității sexuale nu-i floare la ureche. Știți că nu de azi pe mâine te hotărăști să nu mai fii ceea ce ești. It's not something definitely. Îmi pare rău. Nu faci asta doar ca să ai un post de conducere sau ca să concurezi în sport. Ori te naști cu asta, ori nu. Așa te naști, iar viața ta și a familiei tale este întristată de această condiție. Totul este îngreunat. Iar eu, una, sunt sigură că exemplele pe care le-ați dat nu se aplică și vă rog frumos puțin respect față de oamenii care au nevoie de asta. who need us. Sunt oameni care au nevoie de noi, au nevoie ca să-i ajutăm. Ei vor ca noi să le înțelegem problema. Au nevoie de noi ca să ne punem în pielea lor și să trăim un pic așa cum trăiesc ei, ca să înțelegem realitatea lor. Noi de asta suntem aici. Și despre asta este vorba. Trebuie să ajutăm pe cei care vor trăi o viață mizerabilă, în, plină de tristețe și ei și familiile lor, dacă nu, nu, noi nu-i ajutăm. Mulțumim. Următoarea întrebare de la grupul ECR. Doamna Jadwiga Wiśniewska, vă rog. Bardzo, szanowni państwo. Dziękuję bardzo, szanowni... Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbiți într-una despre respect și eu m-aș aștepta ca și comisiile parlamentare adunate astăzi aici să respecte punctele de vedere ale tuturor, inclusiv ale antevorbitoarei mele, deoarece și ceea ce faceți dumneavoastră e o formă de discriminare. Doamnă comisar desemnată, reprezentați o țară în care legislația interzice avortul. În tratat se stabilește că tot ceea ce ține de politica familială și de avort, de pildă, e o competență națională. Însă, în ciuda acestui fapt, iată că acum această chestiune este abordată la nivel european și se fac mari presiuni asupra statelor membre pentru a reglementa aceste lucruri. Ne puteți garanta că vor fi respectate tratatele pentru ca toate statele membre să-și poată elabora legislația în acest domeniu fără să fie supuse la presiuni, mai ales când e vorba de valori și de sănătate. Acum aș vrea să mă refer la căsătorile forțate. În intervenția dumneavoastră nu v-ați referit la această problemă. Bineînțeles. Și, se presup... și știm că în Uniunea Europeană există 200.000 de, de femei care sunt obligate să se căsătorească. Aș vrea să știu dacă pentru dumneavoastră mm, nu trebuie aplicată legislația în domeniul matrimonial. Ce ne puteți spune în această privință? Da, așa cum spune și dumneavoastră, avortul, uh, da, ține de competența națională. Of course, I will always uh, respect. Și bineînțeles că voi respecta tratatele. Aveți dreptate în ceea ce privește căsătoriile forțate. Da, într-adevăr e un flagel uh, îngrozitor. care rezultă în urma unor mentalități de tip patriarhal. Și e clar că ar trebui făcute eforturi mari. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă în viața de zi cu zi a acestor persoane. Affected. And I'll give you an example. Vă pot da un exemplu. Dacă o tânără fată refugiată merge la școală și dintr-o dată nu mai merge la școală, dar se toarce după două săptămâni, atunci clar că există semne de întrebare ce i s-a întâmplat. Probabil, de pildă, a fost mutilată genital. Trebuie să facem tot posibilul și să fim vigilenți ca cetățeni în comunitățile noastre. Out for this, these realities and maybe understand um, what, what is happening and even on Trebuie să vedem ce se întâmplă, să fim atenți și același lucru e valabil și cu căsătoriile forțate. Bineînțeles că sunt multe de făcut. Însă primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne pese de societatea noastră și să observăm și să analizăm ce se întâmplă în jurul nostru deoarece pot exista legi, bineînțeles, pentru a combate anumite fenomene, să se întâmplă anumite lucruri pe care nu le înțelegem, le observăm doar și dacă ne punem întrebări, vedem că, din păcate, pot exista și astfel de fenomene. Mulțumim! 30 de secunde pentru întrebarea prin care vreți să obține lămuriri. Ok. Eh, chciałabym Panią prosić o rozwinięcie eu aș vrea acum să vă rog să îmi lămuriți un lucru. Cum definiți dumneavoastră stereotipurile de gen? Ce înțelegeți prin asta? Credeți că stereotipul de gen se referă, de exemplu, la rolul pe care uh, l-ar avea bărbații și femeile? De exemplu, mama e, femeia e văzută doar din perspectiva de mamă. Și cum anume veți uh, combate căsătorile forțate? Asta vreau eu să știu. Deoarece asta, până la urmă, e mm, ceva ce ține de pedofilie în majoritatea situațiilor. Stereotipurile, într-adevăr, sunt o problemă gravă. Și în strategia noastră cu privire la gen vom aborda această problemă a stereotipării. Și din cauza stereotipurilor, oamenii, unii oameni privesc într-un anumit fel pe ceilalți sau pe unii oameni, deoarece consideră că ar trebui să se comporte sau să acționeze într-un anumit fel. Da, femeia e văzută drept mamă, soție. Eu mă bucur că avem această directivă cu privire la echilibru între viața profesională și cea personală, deoarece femeile sunt principalele victimele acestor stereotipuri și de aceea trebuie să schimbăm și să modificăm și contribuția pe care și-o aduc tații la o familie. Deci pentru a nu mai exista această poziție a femeii, care întotdeauna e aceea care e îngrijătoare 100%, se ocupă de copii, îi crește, în timp ce tatăl e cel care lucrează în afara uh, domiciliului. Stereotipurile sunt, într-adevăr, foarte nocive și stereotipurile duc la apariția unor situații care trebuie combătute prin lege uneori. Și această directivă uh, cu privire la echilibru între viața profesională și viața personală e utilă, deoarece va combate stereotipurile. De exemplu, concediu de paternitate 10 zile pentru tați. Da, e bine să se facă asta. Pentru că atât mama cât și tata sunt părinți. Și amândoi ar trebui să se implice și să se bucure de îngrijirea copilului și să-și echilibreze mai bine viața de familie cu cea profesională din afara domiciliului. Stereotipurile sunt au efecte negative și tocmai de aia e nevoie de această directivă, pentru că există aceste stereotipuri. Deci haideți să abordăm această problemă. Și trebuie să vă spun că am fost plăcut surprinsă să văd cum sunt cărțile pentru copii acum. Unele cărți, deci care arată cum într-o familie toți membrii se implică și participă la viața familiei. Deci acești copii sunt crescuți cu alte modele de familie. Există de asemenea cărți unde sunt uh, prezentate femei care reușesc în viață, oameni de știință sau femei artiști. Și asta de asemenea distruge stereotipurile. Da, mă, mamele pot fi și oameni de știință, oameni, mamele pot fi artiști, la fel ca și tații. Da, lucrurile sunt în schimbare, însă bineînțeles că trebuie făcute mai multe. Îmi pare foarte mult, ne-am dat seama că n-am ținut cont de timpul uh, de intervenție. Eu n-am fost atentă, deci minutul s-a tot întins. Acum sper că vom putea cronometra mai bine, deoarece oricum timpul trece. Vă mulțumim foarte mult pentru răspuns. Acum urmează din partea grupului GUE doamna Sandra Pereira. Please, you have the word for the question. Votați, signore comisarie. Bună ziua, doamna comisar, desemnat. În multe țări ale Uniunii Europene, este foarte greu să găsești creșe publice, iar cele private sunt prea scumpe pentru multe familii. Absența unei rețele familiale care să aibă grijă de copii face ca mulți părinți, mai ales mamele, să-și abandoneze serviciul pentru a avea grijă de copii, iar acest lucru are un impact asupra vieții profesionale, dar și în ceea ce privește emanciparea femeilor și în ceea ce privește stabilitatea financiară. Obiectivele de la, Barce- de la Barcelona Uh, nu s-au atins încă existența unei rețele publice de creșe cu acces universal și gratuit. Uh, o rețea preșcolară este necesară pentru ca femeile să poată participa pe piața muncii și pentru a-și echilibra viața profesională cu cea privată. Care este strategia noii comisii pentru a atinge obiectivele de la Barcelona, mai ales uh, dacă se vor pune la, dispoza- la dispoziție fonduri, programe sau instrumente pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește punea pe picioare a unei rețele publice de creșe și îngrijiri preșcolare, iar dacă da, se pot exclude aceste uh, investiții din criteriile uh, de deficit? Mulțumesc! Mulțumesc pentru această întrebare. Uh, doamna Dali, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această întrebare care este una extrem de importantă dacă vrem să vorbim despre participarea părinților pe piața muncii. Iar eu uh, vorbesc din experiență, din experiența Maltei, unde noi am introdus uh, un sistem de îngrijiri, uh, al, de îngrijire ale copiilor uh, gratuite, universal, pentru părinții care lucrează. Iar uh, numărul de femei de pe piața muncii a crescut exponențial. Am constatat, deci, că femeile nu munceau pentru că nu puteau să facă asta în contextul în care eh, îngrijirea copilului costa atât de mult. Da, trebuie să ne ocupăm de asta, trebuie să găsim o modalitate de a avea îngrijiri pentru copii la prețuri accesibile. Și ceea ce facem noi în ceea ce privește directiva privind echilibrul între viața profesională și viața privată, unde încercăm să îi ajutăm pe părinți să echilibreze viața profesională cu cea privată. Cuprind aceste acțiuni din domeniul creșelor gratuite, uh, care sunt importante, iar eu voi cere fonduri pentru a institui măsuri, pentru a lua măsuri în vederea instituirii unei rețele de creșe gratuite. Mulțumesc. Întrebarea suplimentară. Mulțumesc. Aș vrea să-mi dați mai multe lămuriri în ceea ce privește drepturile sexuale și de reproducție ale femeilor. Este regretabil că aceste drepturi au scăzut în ultimii ani, noi am vrea să facem progres, nu să existe regres. În ce fel puteți uh, să faceți contribuția dumneavoastră la progresul acesta și uh, cum puteți uh, lua măsuri pentru a garanta universalitatea acestor drepturi și a garanta egalitatea între sexe în toate etapele vieții, în ceea ce privește diagnosticul, tratamentul și așa mai departe, și cum puteți asigura modalități de intervenții uh, uh, ușoare pentru grupurile mai vulnerabile, femei, de migrante și așa mai departe, cum uh, se pot forma medici, ginecologi, infirmiere și asistente și cum se poate garanta accesul universal la tratamente și medicamente inovatoare. Vă mulțumesc! Da. Bineînțeles uh, că obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU trebuie atinse în ceea ce privește sănătatea femeilor și e nevoie de acces universal la sănătate sexuală și reproductivă și la planificare familială și educație din acest domeniu. Eu mă voi ocupa împreună cu Comisarul pentru Sănătate și cu Vicepreședintele pentru Democrație și demografie pentru a ne asigura că acest principiu va fi în continuare sprijinit pe parcurs, pe um, uh, în, în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc! Am încheiat prima rundă de vorbitori și înainte de a ajunge la a doua rundă de vorbitori, vreau să vă reamintesc, să, uh, să, le, uh, să vă reamintesc ce s-a spus deja, că Parlamentul evaluează uh, comisarul de senat, pe baza competențelor generale, a angajamentului european, a independenței personale și evaluează cunoștințele lor privind uh, portofoliul lor și a competențelor de comunicare. V-am reamintit aceste lucruri, iar acum dau cuvântul uh, primului vorbitor de, de la a doua rundă, domnul Caza, de la PPE. Domnul președinte, mulțumesc. Doamnă Dalli, Deja s-a vorbit. În acest Parlament s-a votat directiva cu privire la echilibru între viața profesională și cea de familie. Vrem să existe și un echilibru între sexe în ceea ce privește asumarea răspunderilor familiale. Și am vrea ca toate aceste măsuri propuse de noi să fie implementate. Deci ce veți face în așa fel încât implementarea să devină reală și eficientă? Asta e prima mea întrebare. Mă mulțumesc pentru toată munca pe care ați făcut-o în ceea ce privește această directivă, spre exemplu. După cum știți, este un termen de trei ani pentru implementare. Dar dacă sunt confirmată în postul de comisar, atunci aș ajuta statele membre și mi-aș ajuta propriul stat să implementeze această directivă. Știți că este o directivă foarte apropiată de sufletul meu și sunt deosebit de angajată. Vreau să propulsăm această directivă, pentru că îmi doresc să văd lucrurile puse în practică. Putem să organizăm, de exemplu, ateliere de lucru în ceea ce privește implementarea, pentru ca statele membre să fie ajutate să înțeleagă exact ce cuprinde această directivă, cum pot fi lucrurile transpuse. De asemenea, în rândul lucrătorilor ar trebui să existe o campanie de sensibilizare pentru ca și ei să înțeleagă despre ce este vorba. Dar, să nu uităm, statele membre au un rol important de jucat aici. Această directivă trebuie să fie implementată ca atare și asta ține de statele membre, iar familiile trebuie să se poată bucura de tot ceea ce oferă această directivă. Directiva cu privire la echilibrul între viața profesională și cea de familie poate să fie un mare ajutor, de exemplu în ceea ce privește combaterea stereotipurilor. Sunt stereotipuri care îți dictează cumva cine trebuie să facă ce anume, cum este organizată familia. Eu zic că fiecare familie ar trebui să se organizeze în cel mai bun mod posibil, așa cum consideră că este necesar, iar această directivă ar veni în beneficiul familiilor care își doresc să obțină acest echilibru. E vorba de modul în care se hotărăște cum se împarte timpul de îngrijire a copiilor sau de îngrijire a vârstnicilor. Timp alocat muncii, timp alocat familiei. Dacă sunt confirmată în funcția de comisar, eu voi face tot posibilul pentru a ajuta statele membre să transpună această directivă. Mulțumim! Întrebare suplimentară, domnule Caza, vă rog. Vă mulțumesc! Tot despre egalitate, dar fiindcă s-a vorbit și despre statul de drept, ați fost uh, ministru pe vremea când am aflat uh, despre Panama Papers că anumiți membri ai cabinetului aveau în plan să primească 5.000 de euro pe zi pentru anumite acțiuni. Nu s-a făcut nimic în sensul acesta. Ce veți face după ce veți fi confirmată, în așa fel încât regulile să fie valabile pentru toți? N-ar trebui să fie o lege pentru zei și o lege pentru animale. Da, mulțumesc! Am lucrat meu pentru buna guvernanță, statul de drept și pentru democrație, fiind în favoarea și pentru valorile fundamentale. Și mereu m-am implicat pentru a avea standarde înalte în așa fel încât, în momentul în care un politician este prins cu o anumită problemă, să nu se mai uh, negocieze nimic și să-și asume răspunderea. Am lucrat foarte mult și pe legislația în ceea ce privește pe avertizorii de integritate și legea privind partidele politice. Sunt niște activități uh, în care m-am implicat îndelung. Deci eu zic că cunoașteți foarte bine parcursul meu și ce mă recomandă. Și acum uh, am terminat cu bunul președinte, vine președintele mai rău, care e mai strict cu timpul. Urmează acum doamna Gualmini de la SND, un minut pentru întrebare. Um, Madam Commissioner designate. Doamnă comisar desemnată, conform unor informații recente, după cum știți că plata cu ora netă bruta a femeilor, mă scuzați, este cu 16% mai scăzută decât a bărbaților și la pensii. Diferența e de chiar 36%. Deci știm cât de important e să combatem inegalitățile atât de din punct de vedere cultural, deci să combatem stereotipurile sau atitudine părtinitoare, însă și din punct de vedere uh, cantitativ, uh, matematic până la urmă vorbind. Dacă femeile fac același lucru în același loc de muncă, ar trebui să se bucure de aceeași remunerare. De aceea salut trimiterea la transparența în ceea ce privește salarizarea, însă concret, ce intenționați să faceți pentru a reduce sau chiar pentru a elimina această diferență de salarizare printr-o măsură legislativă? Deci sperăm că se va putea pune în aplicare o astfel de măsură legislativă. Doamnă Dali, vă mulțumesc pentru întrebare. După cum ați spus, diferența de salarizare e de 16% între bărbați și femei. If, if confirmed as commissioner, is that in the first 100 days I will... I... Ceea ce vă confirm e că în primele 100 de zile address the gender pay gap and then eventually the pensions pay. Deci în primele 100 de zile vor face tot posibil pentru a vedea cum putem combate um, această diferență de salarizare sau în ceea ce privește pensiile percepute E nevoie de transparență, în primul rând, în ceea ce privește salarizarea, pentru a vedea unde apar discrepanțele. După cum știți, am primit un mandat din partea doamnei von der Leyen pentru ca în primele 100 de zile să prezint această propunere cu privire la transparența salariilor. Însă, de asemenea, în strategia cu privire la egalitatea de gen există și o secțiune cu privire la transparența salariilor și măsurile necesare pentru a asigura o plată egală pentru muncă egală. Știm cu toții că această diferență de salarizare se regăsește după aceea și la pensie, unde crește chiar, deci ajunge până la 36%. Știm de ce se întâmplă asta. De multe ori femeile, chiar dacă încep să lucreze cu o calificare asemănătoare sau egală ca unui bărbat și cu o experiență uh, egală, de-a lungul carierei, uneori trebuie să lucreze cu normă redusă, deci plătesc contribuții mai scăzute, uneori trebuie să lucreze cu normă uh, Uh, redusă, spuneam, și aici intervine cealaltă directivă care ne va ajuta, cea cu echilibru între viața de familie și viața profesională. Deci, la sfârșitul carierei, femeile nu doar că au câștigat mai puțin decât uh, colegii lor bărbați, deși au lucrat la mult, mai la fel, deci chiar și pensia va fi afectată, deoarece contribuțiile au fost mai reduse. E multă muncă pe care trebuie să o facem, însă punctul de pornire este transparența salariilor. Încă o întrebare de un minut. Încă două întrebări, pe scurt. În primul rând, intenționați să includeți, să implicați și partenerii sociali la negocieri sau într-un acord preliminar cu privire la directiva legată de transparența salariilor. Și în al doilea rând, în măsura legislativă cu privire la egalitatea de salarizare, veți include acolo câțiva indicatori pentru a monitoriza și evalua impactul acestea și buna punere în practică a acestei măsuri legislative. Da, bineînțeles. Partenerii sociali sunt foarte importanti. Fac parte din această propunere. Eu am fost ministru pentru industrie și relații de muncă și dialogul social a fost întotdeauna foarte important din punctul meu de vedere, deoarece e important să uh, dialoghez cu toate părțile implicate, cel puțin în cazul uh, ocupării era așa. Și bineînțeles că indicator și elemente de măsurare pentru a evalua rezultatele și pentru a îmbunătăți situația. Acum doamna Maxova are cuvântul. Un minut. Hezké odpoledne. Ehm, sama jste ve své úvodní řeči zmínila, že 50%... Mulțumesc foarte mult. Am auzit că în general, 50% din persoanele cu dizabilități uh, se confruntă cu probleme în găsirea unui loc de muncă. Așa că vă adresez următoarea întrebare. Ce doriți să faceți pentru a asigura incluziunea și protecția acestor persoane pe piața muncii și, în general, în societate. Mă gândesc, de exemplu, la niște măsuri în, în concordanță cu tot ceea ce rezultă din Convenția ONU cu privire la persoanele cu dizabilități. Ce planuri aveți pentru a îmbunătăți implementarea uh, normelor în uh, instituțiile europene, în agențiile europene. Considerați că sunt noi marge de manevră aici și cum vreți să lucrați foarte concret cu alți comisari uh, în acest domeniu, în așa fel încât chestiunea persoanelor cu dizabilități să devină o prioritate ați fi de acord să aparțină direct de Secretariatul General al Comisiei uh, direcția generală care vizează persoanele cu dizabilități, în așa fel încât să existe o supraveghere directă? Mulțumesc! Mulțumesc! Până în 2020 ne așteptăm ca unul din cinci cetățeni să aibă un handicap într-un anumit, într-o anumită măsură și spuneam că angajarea persoanelor cu handicap, uh, ocuparea rândul persoanelor cu handicap este foarte scăzută dacă e să comparăm cu alte categorii din populație. Știți că avem această strategie cu privire la persoanele cu handicap, strategia 2010-2020, care, iată, se apropie de sfârșit. Și recent Comisia a început să evalueze uh, rezultatele obținute în timpul acestei strategii. S-au uh, obținut destul de multe lucruri, cum ar fi legea cu privire la accesibilitate, care acum e pe cale să fie transpusă, uh, accesibilitatea la internet, cardul uh, cu privire la handicap. Deci această strategie ne va ajuta să procedăm și uh, pe viitor. Voi face mari eforturi pentru a debloca, după cum spuneam, directiva cu privire la trata, egalitatea de tratament. Și de asemenea voi face în continuare eforturi pentru a se implementa la nivel european Convenția Europeană cu privire la persoanele cu handicap. Avem instrumentele necesare și în cadrul acestor instrumente putem lua măsuri. Ceea ce urmează acum este etapa de evaluare a ceea ce s-a obținut uh, în cadrul actualei strategii. Acum, încă o întrebare de un minut pentru lămuriri. Zahărnete perspectivul osob s tělesným... Da. În ceea ce privește viitoarea strategie de gen, veți cuprinde și persoanele cu dizabilități? Asta pentru ca totul să intre în conformitate cu articolul 6 din Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități. Se spune că toate părțile semnatare trebuie să spună deschis că fetele și femeile cu dizabilități suferă din cauza unei discriminări multiple. Trebuie să luăm măsurile necesare în așa fel încât femeile și fetele să își vadă drepturile respectate și libertățile fundamentale. Ce aveți de gând să faceți în acest sens? Okay, yes, of course, uh, mainstreaming. Da, e important să se țină cont de această dimensiune în toate aspectele de politici și voi vegea în um, ceea ce privește și acest mainstreaming pentru persoanele cu handicap. Și am avut deja întâlniri în cadrul forumului pentru persoanele cu handicap, deoarece îmi doresc ca și cei care sunt activi în acest domeniu să fie de partea mea pentru a putea uh, ajunge la schimbările atât de necesare pentru persoanele cu handicap. Eu cred că aceasta este cea mai bună modalitate de a lucra. Nu ai cum să vrei să faci, să iei măsuri cu privire la persoanele cu handicap fără să le implici. Uh, deci, în tot ceea ce voi face, uh, o voi face împreună cu persoane cu handicap. Doamna Walsh, un minut. Commissioner-elect, how are you? Um, Mulțumesc. Egalitatea trebuie să fie piatra unghiulară care să asigure um, echitate în Uniunea Europeană, protejarea valorilor și uh, eliminarea standardelor duble, dar cred că sunteți de acord cu, tine, cu mine când spun că mai e cale lungă de bătut aici. Mă refer aici la întrebarea anterioară, ca comisar cu portofoliul uh, egalității. Um, vă ocupați și de persoanele cu uh, handicap uh, și um, aici intră și handicapul psihic. Ați spus că una, dintre cinci, din, una din cinci persoane vor avea o formă de handicap până în 2020. Cum putem să ne asigurăm, care sunt instrumentele pe care le veți propune pentru a include persoanele cu dizabilități și ce veți face pentru a, pentru a avea uh, exigențe armonizate de accesibilitate în uh, domeniul transportului și cum putem să încurajăm pe studenții cu dizabilități, cu handicap, să participe în programele europene cum ar fi Erasmus. Mulțumesc! Doamna comisar, Nata, aveți cuvântul. Așa cum am spus, vom uh, evalua aceste strategii pentru a vedea ce s-a făcut, ce trebuie să se mai facă sau ce trebuie să se facă mai bine. Dar cred că este foarte important să deblocăm directiva privind tratamentul uh, egal, fiindcă asta va avea rezultate și asupra uh, unora dintre lucrurile pe care le ridicați dumneavoastră în discuție. Dar și Convenția ONU privind uh, drepturile persoanelor cu handicap uh, trebuie să fie pusă în aplicare cum trebuie. Și asta ține de ceea ce vom face, de ce, ceea ce vom face noi, așa cum am spus mai devreme, v-am spus că vreau să lucrez cu toți reprezentanții persoanelor cu handicap, așa cum am făcut-o și în trecut. Acesta este un domeniu foarte important de politici și, cum a spus și dumneavoastră, mai e cale lungă de bătut. Aștept cu nerăbdare să introducem uh, chestiuni legate de dizabilități în toate politicile de care se va ocupa grupul de lucru la nivel înalt în ce privește egalitatea pentru toată lumea. Întrebare suplimentară, un minut. Da, dumneavoastră sprijiniți decizia, doamne președinte, de a aloca un portofoliu, portofoliul uh, care proteja, portofoliul protejarea modului de viață european uh, și vă felicit pentru asta. Dar cum rămâne um, cu discursul uh, care incită la ură pe internet și în afara internetului? Și aș vrea să vă întreb ce acțiuni concrete puteți face dumneavoastră aici pentru a combate acest fenomen? acest uh, fel de discurs, discursul care incită la ură, este o problemă foarte gravă, într-adevăr. Pentru că îi face pe mulți oameni să nu mai acceseze internetul. Multe femei, să zicem, se pot feri de activitatea pe internet din cauza uh, acestui discurs care incită la ură. Din cauza suferinței pe care o provoacă acest fel de discurs. Iar acest uh, iar rezultatul uh, se oglindește în prezența femeilor în domeniul inteligenței artificiale și domeniul TIC. Eu uh, voi colabora cu comisarii din... Doamna comisar este întreruptă, doamna președinte. Mai aveți o întrebare suplimentară? Un minut. Doamna Piciorno, mulțumesc, doamnă președinte. Ați citat uh, aderarea la Convenția de la Istanbul ca prioritate fundamentală pentru Comisia Europeană. Bineînțeles că noi uh, Salutăm acest angajament din partea dumneavoastră, deoarece credem că această convenție de la Istanbul e un instrument fundamental pentru a combate violența împotriva femeilor. Însă știm de asemenea că procesul de aderare este blocat din cauza anumitor guverne conservatoare care de câțiva ani piedică ratificarea acestui convenție din motive pur ideologice. Deci cum anume intenționați să depășiți această problemă și am vrea de asemenea să știm dacă dumneavoastră nu credeți că a venit în sfârșit momentul să propuneți o directivă comunitară care să combată violența împotriva femeilor într-un mod coerent în toate statele membre. Dumneavoastră, în răspunsurile înscris, ați făcut trimitere la intenția dumneavoastră de a combate și noile forme de violență împotriva femeilor în mediul online. Deci vă întrebăm ce modalități și ce măsuri credeți că pot fi luate pentru a combate această, acest flagel. Uh, Credeți de asemenea că directiva împotriva violenței ar trebui să includă și aceste noi forme de violență împotriva femeilor care se manifestează pe internet? Vă mulțumesc. Două minute pentru răspuns. Știți că știm care e situația. Una din trei femei sunt victimele violenței de gen. Și una din patru femei sunt una din patru femei e victima violenței domestice și costul uh, realității e de 226 de miliarde de euro anual. Convenția de la Istanbul combină mai multe domenii ce țin de competență comunitară sau de competențe naționale. După cum știți, 21 de state membre au ratificat Convenția de la Istanbul. Poate că de asemenea știți că în timpul președinției malteze am uh, făcut mari eforturi pentru semnarea acestei convenții. Deci Uniunea Europeană a semnat convenția respectivă și bineînțeles că ne dorim cu toții prevenția, protecția, urmărirea justiției a celor care săvârșesc astfel de, de acțiuni. Voi uh, discuta cu statele membre reticente și dacă va fi necesar mă voi deplasa și în capitala acestor țări pentru a încerca să obțin un acord cu privire la această convenție. Deci pentru mine e foarte importantă și trebuie să vă spun că mi-e greu să înțeleg de ce există aceste reticențe. Da, poate că există divergențe de opinie cu privire la anumiți termeni folosiți în textul convenției, însă când te uiți la statistici și vezi că o femeie din trei victima violenței de gen, atunci cum poți să nu fii de acord cu ratificarea acestei convenții de către Uniunea Europeană? Încă o întrebare suplimentară, un minut. Mulțumesc. Revin la directiva Uniunii Europene care ar trebui să abordeze în mod unitar problema violenței. Știți care e situația, ați citat niște cifre. Fiecare femeie săracă, puternică, bogată, cunoscută sau necunoscută, orice femeie, indiferent de condiția, indiferent de religia ei, de categoria socială, zi de zi e supusă la diferite forme de violență fizică, verbală, explicită, implicită. Limita e insuportabilă, deci e vorba de libertatea noastră și de viața noastră, de aceea vă rog să acționați concret. Eu sunt complet de acord cu dumneavoastră, dar complet de acord cu dumneavoastră. E, eh, ma, Eh, nel eh, Gender Equality Strategy. Strategia cu privire la egalitatea de gen, vom avea și o abordare pentru a combate violența de gen. Deci eu vrem să reușim să avem într-adevăr această directivă. Și dar vrem neapărat... Nu, eu mai degrabă aș vrea să ratificăm Convenția de la Istanbul. Asta îmi doresc eu. Dacă nu, mai avem directiva cu privire la drepturile victimelor, directivă care poate fi consolidată, mai avem de asemenea posibilitatea incriminării penale a violenței împotriva femeilor. Sunt și alte căi, însă eu nu aș vrea să o luăm pe acele căi. Întâi și întâi eu vreau să încerc să asigur ratificarea Convenției de la Istanbul. Acum are cuvântul doamna Langenwiggen. Vă vorbi germană, mulțumesc. Noi, Verzi și eu, ca prima femeie din Germania aici, cu un handicap vizibil, salutăm faptul că faceți o prioritate din uh, egalitate. Egalitate și nu discriminare în toate domeniile politicii europene. Personal, mă bucur foarte tare că dumneavoastră, doamnă Dali, acordați o atenție specială implementării complete a Convenției ONU în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități. E vorba de acces, incluziune, participare. Toate acestea sunt drepturi ale omului. Și vă adresez o întrebare de tip uh, da sau nu. Sunteți uh, dispusă să apelați la dreptul nostru de veto, la toate propunerile comisiei care contravin principiului incluziunii? Iar în ceea ce privește propuneri legislative, veți opri toate propunerile care pun bețe în roate egalității, incluziunii și așa mai departe? Ce faceți cu toate propunerile comisiei? Le veți verifica prin prisma Convenției ONU a persoanelor cu dizabilități pentru a vedea dacă respectă toate regulile în vigoare? Vă mulțumesc! Două minute pentru răspuns. Răspunsul meu este da! Cu microfon. Îmi asum angajamentul și mă voi asigura de faptul că Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități va fi pe deplin și fără nicio excepție implementată. De asemenea, mă voi asigura că există un mainstreaming față de dizabilități, asta mai ales prin acțiunea task force-ului specializat și voi extinde principiul egalității și, uh, la fel cum am avut uh, oportunitatea deja, voi lucra în strânsă legătură cu intergrupul cu privire la dizabilități și cu Forumul European cu privire la dizabilități. O întrebare de follow-up de un minut. Da. Vă mulțumesc, doamnă Dali. Foarte pe scurt vreau să vă mai spun ceva. Menționaserăți că ar trebui să fim cu toții atenți uh, pentru a implica pe oamenii cu dizabilități în proiectele europene. E adevărat, se spune însă că acesta este motoul nostru, nimic despre noi fără noi. Deci este foarte important ca noi să fim implicați în uh, deciziile cu privire la toate proiectele. Noi, verzii, în Parlamentul European, vom urmări cu mare atenție toate aceste lucruri și vă vom aduce aminte mereu ce ați declarat astăzi, pentru că dumneavoastră veți fi apărătoarea egalității și inclusivității în Europa. Răspuns un minut. Sigur că da, dumneavoastră veți uh, veghea mereu pentru a vă uh, asigura și îmi veți oferi consiliere, după cum spuneam. Vreau să existe un dialog deschis cu Parlamentul. Vreau să mă angajez cu fiecare dintre dumneavoastră în diferitele domenii de discuție și este foarte important ca parlamentarii împreună cu societatea civilă să se asculte unii pe alții și să facă un schimb de opinii schimb de critici, căci și acest aspect este important. E important să ne criticați. E vorba de o critică constructivă care mereu dă rezultate mai bune la final. Doamna Brunner, un minut pentru întrebare. Madame Dali, dans vos réponses au Parlement européen, Mulțumesc. Doamna Dali, la Parlamentul European am dorit să consolidăm protecția membrilor uh, cei mai vulnerabili din societate. Pentru a consolida sprijinul acordat victimelor violenței în familie, de pildă, pentru a consolida drepturile victimelor în uh, cadrul instituțiilor europene. Nu s-a abordat decât rar uh, subiectul uh, traumelor pe care le suferă copiii în momentul în care există violență în familie. Și noi trebuie să fim cei care să uh, sprijinim uh, uh, lobby-ul pentru uh, minoritățile LGBTI, dar copii traumatizați nu, nu are pe nimeni, copiii traumatizați nu au pe nimeni care să-i ocrotească, nici în Parlament, nici în Comisie. Dar ei ar trebui să fie apărați, în primul rând, prin măsuri foarte stricte. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, care veți deveni comisar pentru egalitate, ce acțiuni veți lua pentru a umple această lacună, acest cont de umbră în care au căzut copii traumatizați de violența în familie? Vă mulțumesc! Of course, um, when we speak... Da, când vorbim despre familie, când vorbim uh, despre echilibru între viața, de, viața profesională și viața privată, când vorbim despre familii care se, familiile care se confruntă cu greutăți sau familii care au probleme cu violența în familie, ne gândim și la copii, bineînțeles. Copiii sunt victime uh, ale acestor situații în care se află. Și, bineînțeles, copiii trebuie să fie ocrotiți. Și, în egală măsură, trebuie să fie îndepărtați de făptașii violenței. Împreună cu victimele. Victima este cel mai adesea mama, dar și mama și copiii trebuie să fie um, îndepărtați și ocrotiți de, uh, uh, de agresor. În acest uh, portofoliu intră chestiuni legate de violența în familie și uh, Acestea pot fi legate de portofoliul în care intră activitatea de sprijinire a copiilor și a drepturilor copiilor. Deci copiii sunt uh, extrem de importanți aici, fiindcă ei sunt uh, victimele fără apărare. Și vă mulțumesc că ați adus în discuție acest subiect. Și în strategie, când se vorbește despre Convenția de la Istanbul se includ copii? Întrebarea suplimentară timp de un minut. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Este clar că copiii joacă un rol foarte important în această dezbatere și vă mulțumesc pentru interesul și grija pe care o veți acorda pe viitor acestui subiect. Any answer or we get to the... Mai doriți să răspundeți sau trecem mai departe? Okay. Nu, fiindcă doar mi-am mulțumit. Doamna Rafalska, un minut. Pani comisar. Stimată doamnă comisar, dumneavoastră ați fost însărcinată să combateți tot felul de nedreptăți și să combateți discriminarea. Uniunea Europeană s-a bazat pe valorile creștine, însă în ultimii ani avem din ce în ce mai multe cazuri de discriminare. Există persoane care sunt date afară din cauza faptului că poartă simboluri creștine sau pentru că merg la, pentru că urmează catehismul bisericii catolice sau pentru că uh, Uh, din motive de conștiință nu sunt de acord cu anumite lucruri. Biserica este din ce în ce mai atacată de cei care vorbesc despre toleranță și despre protejarea drepturilor omului. Să pe de o parte, uh, deși aceștia susțin că apără drepturile tuturor, biserica o pot ataca. Deci cum putem asigura apărarea creștinilor pentru că aceștia să nu fie discriminați? Eu voi face toate eforturile pentru ca discriminarea uh, pentru ca directiva împotriva discriminării să fie adoptată. E vorba de discriminare în funcție de vârstă, credință, handicap sau orientare sexuală. Voi aștepta reuniunea EPSCO din 24 octombrie, după cum spuneam, pentru a vedea care va fi rezultatul discuțiilor pe marginea acestei directive împotriva discriminării, directivă care a fost blocată de prea mult timp și între timp, dacă reușim să deblocăm acest dosar, vom uh, putea oferi această protecție tuturor persoanelor care sunt discriminate, inclusiv din motivele pe care le-ați menționat dumneavoastră. În același timp, e important să avem și organe foarte puternice în statele membre care să asigure egalitatea. Deoarece și aceste autorități pot să combată diferitele forme de discriminare care apar în rândul societății noastre. Și așa numita cartă a egalității e importantă în acest sens. Însă după cum spuneam, cred că acum cel mai important este să deblocăm directiva împotriva discriminării. Aștept cu mult entuziasm Consiliul EPCO spre sfârșitul acestei luni pentru a vedea cum putem proceda în continuare. Doamnă Rafalska, încă o întrebare de un minut. Doamnă comisar, aș vrea să știu dacă dumneavoastră ați auzit de sentința CEDO împotriva companiei aeriene britanice care l-a discriminat pe un lucrător din motive religioase. Deci acest uh, bărbat a fost dat afară pentru că purta o cruce. În Polonia, de asemenea, avem situația unui lucrător de la Ikea care a fost dat afară pentru că a citat din Biblie. Doamnă comisar, nu credeți că sunt niște cazuri deosebit de semnificative? Mai ales pentru că acestor persoane nu li s-a permis să participe la viața socială, deci au fost împiedicate să se bucure de libertatea lor personală de cult. Eu aplic maxima, nu-i face altuia ce, ce, ce nu-ți place. Și de aceea cred că această discriminare împotriva discrimin... această directivă împotriva discriminării este atât de importantă. Se referă la egalitatea de tratament, indiferent de credința religioasă sau credință de vârstă, de orientarea ta sexuală. Deci haideți să facem toate eforturile pentru a debloca această directivă. Nu mi-e ușor să citesc următorul nume de familie. Doamna Vânzeberg Vrionide are cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult. Gracias. Doamna Dali, vă mulțumesc. Sunt uh, avocată de 30 de ani din Grecia și mă simt obligată să vă spun că este o lovitură la adresa democrației în țara dumneavoastră și față de statul de drept în țara dumneavoastră faptul că nu ați găsit încă făptașul asasinatului uh, față de Dafne Caruana Galiți, nu pentru că ea a fost femeie, ci pentru că a fost jurnalist de investigație care a luptat pentru adevăr. Întrebarea mea este următoarea. Vreau să mă refer la plafonul de sticlă. M-am ocupat de raportul relevant în fostul mandat și știți că în acel raport se vorbește despre problemele pe care le au femeile pe parcursul carierei, de exemplu femeile din știință și cercetare, acolo plafonul de sticlă este foarte prezent. Vreau să știu dacă aveți vreo inițiativă emblematică pe acest subiect sau dacă vreți uh, să Faceți tot posibilul pentru a scăpa de prejudiciile și stereotipurile care le pun bețe în roate femeilor și, prin urmare, ele nu pot fi reprezentate în egală măsură în acele domenii. Mulțumesc! Două minute pentru răspuns. Da, m-am putut deja referi la uh, ancheta în curs uh, față de asasinatul sau femicidul Dafnei Caruana Gariția. Deci de, ancheta este în curs și au fost arestate trei persoane, au fost puse sub acuzare după aceea. În ceea ce privește plafonul de sticlă, e încă prezent, ba chiar uh, nici nu e o exagerare să spunem că el e prezent, e foarte prezent, dar uh, cred că ar trebui în continuare să eliminăm stereotipurile și să avem mai multe femei în știință și cercetare. Chiar eu am promovat Ziua Internațională pentru Fete și Femei în Știință la ONU, 11 februarie, este data la care ONU celebrează Ziua pentru Fete în Știință și Cercetare. Eu propusesem uh, data aceea, deci atât cât de apropiat este subiectul față de mine, pentru că acest domeniu să devină atrăgător pentru fete și apoi femeile să poată obține și ele posturi relevante în acest domeniu și să servească drept model pentru altele. Trebuie să punem problema stereotipurilor. În uh, strategia pentru gen. Mi-am, gă- nu, mi-am găsit acum, am găsit acum cuvântul strategie, că nu venea bine ori spune vorbitoarea, și vom pune problema uh, pe mai departe. Întrebare suplimentară. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. A doua mea întrebare este tot despre egalitate, căci acesta este portofoliul dumneavoastră. Vreau să mă refer la lacuna digitală care există în rândul femeilor. Ar trebui să abordăm problema ca atare. Vreți să veniți cu o inițiativă emblematică și pe acest subiect, în așa fel încât pe viitor să vedem că femeile sunt reprezentate în uh, sectorul TIC, dar și în mass media. În aceste sectoare salariile sunt ridicate, dar femeile sunt subreprezentate, ceea ce nu face cinste democrației și statului nostru de drept. Sectorul IT nu poate rămâne doar al bărbaților. Este un sector foarte bine plătit, cum ați spus, și dacă nu sunt femei în acest domeniu, atunci asta se reflectă mai târziu la pensie, cu diferența de pensie. Dar trebuie să abordăm problema stereotipurilor. De ce femeile nu sunt ajutate să se orienteze spre această uh, Uh, direcție. Tocmai de aceea am menționat acea zi internațională 11 februarie pentru femei în știință și cercetare. Și știu eu de un caz concret în care o materie uh, de, despre știință nu era obligatorie în școală și fetele nu erau încurajate să o aleagă. După ce a devenit uh, obligatorie, fetele de fapt obțineau la această materie rezultate mai bune decât băieții. Deci este strict o chestie de pură stereotipie și lipsa um, consilierii școlare pentru fete, în așa fel încât acestea să fie mai bine ajutate să te orienteze, să, să se orienteze, să fie canalizate înspre acest domeniu. Și tocmai de aceea e, e această lacună digitală. Doamna Rodriguez, un minut pentru întrebare. Eh, gracias, eh... Mulțumesc, uh, doamna comisar desemnat, uh, și felicitări uh, pentru angajamentul și curajul cu care apărați egalitatea. Vreau să vă pun două întrebări. În primul rând, discriminarea împotriva persoanelor LGBTI se manifestă peste tot în Uniunea Europeană. Sunt mai multe forme, de la abuzul verbal, hărțuire pe internet, violență fizică și așa mai departe și afectează multe domenii, cum ar fi securitatea socială, asistența medicală sau accesul la învățământ. Dumneavoastră ați spus că vreți să deblocați directiva orizontală împotriva discriminării. Bănuiesc că știți că includerea orientării sexuale a fost unul dintre motivele pentru care multe state au blocat această directivă și vreau să știu care este strategia dumneavoastră pentru a convinge aceste state și ce strategie aveți pentru a colabora cu statele naționale și pentru a face în așa fel încât ele să uh, adopte motivele de identitate de gen în uh, legislațiile naționale. Mulțumesc. Două minute pentru răspuns. O să explic faptul că orientarea sexuală, acolo sunteți, v-am văzut, nu este o alegere. Dacă acesta este motivul pentru care a fost blocată directiva, o să încerc să înțeleg uh, care este părerea lor, fiindcă nu înțeleg de ce s-a blocat pentru asta, dar e mai mult de atât. În unele state membre, mai puțin de 50% dintre persoane consideră că um, persoanele LGBTI ar trebui să aibă aceleași drepturi ca persoanele heterosexuale. Acesta este mediul în care trăim și în care trebuie să lucrăm. Există o listă de acțiuni, după cum bine știți, care vizează îmbunătățirea drepturilor persoanelor uh, LGBTI și a familiilor lor, monitorizarea și punerea în aplicare a drepturilor existente, sprijinirea actorilor uh, principali care pot uh, face să progreseze drepturile persoanelor LGBTI. Se fac multe, iar noi acum trebuie să evaluăm rezultatele liste, acțiunilor de pe această listă și apoi să propunem uh, măsuri puternice, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să mergem mai departe cu această directivă orizontală împotriva discriminării. Aceasta este calea pe care doresc să o urmez eu și o să și vreau să încerc să înțeleg de ce s-a blocat această directivă și de ce este așa de greu de deblocat. În egală măsură, îmi doresc să fac referire la grupul uh, de lucru la nivel înalt privind uh, egalitatea și combaterea discriminării, care uh, face o treabă foarte bună în acest domeniu. Mulțumesc. Întrebarea suplimentară. Ne-ați spus în răspunsurile dumneavoastră că trebuie să luptăm pentru cei mai vulnerabili și pentru apărarea drepturilor omului. Aș vrea să știu cum interpretați dumneavoastră inițiativa lansată de Uniunea Europeană uh, Spotlight, care dorește să inițieze o, o, o mișcare mondială împotriva violenței împotriva fetelor și femeilor. Cum putem garanta în Uniunea Europeană Uniunea Europeană garantarea drepturilor fundamentale ale femeilor împotriva violenței instituționalizată, individuală și în familie, indiferent de condiția lor uh, juridică, fiecare vorba, că fie că e vorba de femei uh, migrante fără documente sau femei refugiate. Mulțumesc un minut pentru răspuns. Așa cum bine știți, uh, noi suntem angajați să, la nivelul de directorilor generale, să garantăm uh, instrumentele necesare pentru promovarea drepturilor tuturor și a persoanelor la care ați făcut dumneavoastră referire. Bineînțeles, și lucrăm la nivel intern și extern pentru a sprijini toate inițiativele în acest sens și toată legislația care vizează protejarea oamenilor și a diverselor grupuri de persoane. Bineînțeles, vom fi foarte activi în domeniile despre care ați vorbit dumneavoastră pentru a promova drepturilor, drepturile persoanelor despre care ați vorbit dumneavoastră. Domnul Nicolau are acum uh, cuvântul, timp de un minut. Mulțumesc! Europa. Voi vorbi greacă, după cum probabil v-ați dat seama. Uniunea Europeană și guvernele promovează politica de reconciliere a vieții de muncă și de familie pentru um, a compensa pentru faptul că nu sunt suficiente familii care să susțină, nu sunt suficiente femei care să susțină familiile. Există flexicuritate, înseamnă că oamenii lucrează ore lungi, înseamnă că mamelor le vine foarte greu protejați maternitatea, însă doar dacă nu cumva uh, trebuie ca asta să și coste ceva marile întreprinderi. 70% din angajatele femei nu primesc suficiente beneficii de maternitate. Multe femei însărcinate nu se bucură de protecție de bază când vine vorba de uh, concedieri. Deci, uh, ce părere aveți despre flexicuritate și despre faptul că femeile ar trebui să fie protejate când sunt însărcinate pentru ca ele să nu poată fi date afară. Mulțumesc! Da. E vorba de condițiile de ocupare și de protecția angajaților. Un subiect, evident, foarte important. Vorbim despre work-life balance, exact acolo trebuie îmbunătățită calitatea vieții familiilor, familii care muncesc, dar întotdeauna e loc de mai bine. Și problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt exact probleme pe care eu le voi uh, discuta cu domnul Schmidt, în așa fel încât împreună să discutăm despre situațiile pe care le-ați menționat și să găsim o cale înainte ca să putem astfel să propunem soluții la exact ceea ce ați enunțat. Domnul Nicolau, pentru întrebarea suplimentară, un minut. Mulțumesc. Ca să fiu un pic mai specific, care este poziția dumneavoastră pe următorul subiect? CEJ a dat o decizie publicată pe 22 ianuarie 2018 care permite uh, Uh, femeilor însărcinate, mă scuzați, care uh, face ca femeile însărcinate să poată fi date afară în momentul în care se recurge la concedieri în masă. Asta înseamnă că nu vor mai fi protejate absolut deloc, nici ele, nici uh, proaspetele mămici. Da, va trebui să parcurg acea decizie și cu mare drag mă voi întâlni cu dumneavoastră ca să uh, o discutăm, dar în mod cert, femeile însărcinate ar trebui să se bucure de protecție. Domnul Saliba. Li, Doamnă comisar desemnată, în calitate de cetățean maltez, trebuie să vă spun că mă mândresc când dumneavoastră ați fost însărcinată cu egalitate. În timpul carierei dumneavoastră politice în Malta, unde v-ați ocupat de același sector, ați reușit Uh, o adevărată revoluție socială. Ați reușit să faceți ca țara noastră să fie un exemplu în ceea ce privește protecția minorităților. Și sper ca peste 5 ani să putem să vorbim și despre o Uniune Europeană mai egală în urma hotărârii de care dați dumneavoastră dovadă în acest domeniu. Directiva cu privire la echilibrul viață profesională, muncă a fost uh, adoptată și SND-ul a fost unul din grupurile politice cele mai active pentru a sprijini această directivă. Însă, din păcate, acum ne confruntăm cu situația în care mai multe state membre încearcă să creeze obstacole. Și aveți dreptate, pilonul de drepturi sociale ar trebui pus în practică imediat. Însă aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că sfera de aplicare ar trebui extinsă pentru a include și drepturile persoanelor fizice autorizate și părinților adoptii. Vă mulțumesc pentru întrebări. După cum am răspuns deja la întrebarea adresată domnul Casa, voi uh, colabora cu statele membre pentru a mă asigura că această directivă va fi implementată. Mă întrebați dacă sunt de acord cu revizuirea sferei de aplicare a directivei. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm acum pe punerea în aplicare. Și asta în următorii trei ani ar trebui să ne asigurăm că directiva sub forma ei actuală este pusă în aplicare în statele membre. Știm că această directivă are și o clauză de revizuire care, dacă va fi nevoie, poate fi activată. în vederea unei eventuale extindere a sferei de aplicare pentru a include eventual și drepturile categoriilor pe care le-ați menționat dumneavoastră, însă mi-aș dori ca în următorii trei ani să facem toate eforturile pentru ca fiecare stat membru să pună în practică în mod corect această directivă. Încă o întrebare de... pentru lămuriri. V-aș pune o întrebare referitor la un sector uh, foarte important pentru mine și anume persoanele cu handicap. Strategia 2010-2020 are ca scop uh, implementarea Convenției ONU a... cu privire la drepturile persoanelor cu handicap. Aș vrea să vă întreb cum anume vă veți asigura că în toate polit- sectoarele politice se va ține cont de această um, convenție ONU. Trebuie să asigurăm implementarea de plină și ar vrea să știu de asemenea dacă veți uh, relansa convenția cu obiective mai ambițioase și vă mulțumesc de asemenea pentru angajamentul dumneavoastră personal în acest domeniu. Și de asemenea vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, promis că veți implica și asociațiile persoanelor cu handicap la consultările prevăzute. vom evalua și vom vedea dacă putem trece mai departe. Însă, în ceea ce privește perioada 2010-2020 și evaluarea strategiei, această evaluare trebuie să se încheie, deoarece în această fază vom vedea mai clar lucrurile. Vom reuși să vedem care au fost neajunsurile și ce aspecte pot fi îmbunătățite i a spus o întrebare în legătură cu faptul că trebuie să ținem cont în toate policiile noastre de situația persoanelor cu handicap, în toate DG-urile. Vom face tot posibilul pentru ca această convenție, convenție să fie miezul tuturor politicilor. De aceea se înființează acest task force și tot ceea ce ați menționat dumneavoastră uh, va fi discutat uh, la comisie datorită acestui mainstreaming. Deci, din punctul meu de vedere, un pas uh, înainte important în ceea ce privește egalitatea. Acum, doamna Estaraș Ferragut. Signala. Mulțumesc, doamnă președinte, doamna comisar de semnat. Vreau să vă pun două întrebări pe scurt. În primul rând, strategia europeană de gen um, această strategie nu ține cont de femeile cu handicap și aș vrea ca femeile cu handicap să aibă un concediu de maternitate mai lung. Apoi, strategia europeană Um, uh, pentru persoanele cu handicap nu ține nici ea cont de femeile cu handicap și ar fi bine să avem o nouă strategie și să nu dureze prea mult, fiindcă dacă vrem să finalizăm această strategie, și să o mai și evaluăm și să mai o strategie nouă, să terminăm mandatul. Trebuie să... Care este strategia pe care o... Avem nevoie de strategie pentru uh, a redresa problemele uh, legislației privind persoanele cu handicap, fiindcă uh, a durat uh, trei ani și încă trei ani până a intrat în vigoare. Unele, pentru unele servicii va dura până în 2030. Ați vorbit despre uh, handicap ca despre schimbările climatice. Haideți să schimbăm lucrurile. Trebuie să schimbăm lucrurile rapid pentru a da încredere cetățenilor. Vă mulțumesc. Două minute pentru răspuns acum. Da, dizabilitățile se regăsesc în strategia de gen, fiindcă vorbim aici despre introducerea acestor aspecte în toate politicile, aspectelor de gen în toate politicile și în toată activitatea comisiei. Dar, în ceea ce privește strategia, cred că, în primul rând, trebuie să evaluăm strategia. Nu spun că trebuie să uh, așteptăm până în 2030. Vă spun pur și simplu că, înainte de a ne uh, angaja să întreprindem uh, alte acțiuni, trebuie să evaluăm uh, situația existentă. Și de acolo mergem mai departe pe baza rezultatelor și pe baza învățămintelor trase de la strategia anterioară. Întrebare suplimentară timp de un minut. Acest, această legislație însă a lăsat uh, de izbeliște IMM-urile, transportul urban, serviciile turistice, uh, locuințele, restaurarea uh, și deci ar fi foarte important să se rezolve toate aceste probleme în strategie. Și în ceea ce privește egalitatea, toate aceste subiecte, haideți să nu fim demagogi, fiindcă pentru a ajunge la un acord Eh, se lasă de izbeliște unele subiecte. Deci haideți să să traversăm, să depășim aceste bariere ideologice, pentru că suntem cu toții uniți de această idee universală a drepturilor omului. Așa cum este valabil și pentru pace, de pildă. Da, aveți dreptate. Tocmai acesta este motivul pentru care Trebuie să analizăm situația și să evaluăm strategia din motivele pe care le-ați numit și dumneavoastră și să vedem cum putem să mergem mai departe și să depășim toate aceste probleme pe care le-ați ridicat dumneavoastră, probleme pertinente și lucruri despre care am discutat când m-am întâlnit cu reprezentanții ONG-urilor. Iar uh, dumneavoastră îmi reamintiți ce mi-au spus ei. Deci întotdeauna mă gândesc la faptul că la mă gândesc la aceste aspecte în timpul evaluărilor, la aceste aspecte foarte pertinente pe care le-ați ridicat dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rodriguez Palop. Aveți un minut pentru întrebare. Bun. Mulțumesc, doamnă Dali. O mare parte din uh, lucrătoarele domestice pot fi exploatate și nu sunt protejate, deoarece nu există inspecții ale muncii, suferă de abuzuri, sunt, acuza- sunt hărțuite de angajatori sau angajatoare, se tem de proaste tratamente, se tem să-și piardă locul de muncă, iar în ceea ce privește femeile migrante, multe se tem de, demo- de deportare. Sunt prost plătite, unele lucrează chiar și 18 ore pe zi, cu pauze scurte și puține posibilități de a avea zile libere. Ce măsuri intenționați uh, să luați pentru a îmbunătăți condițiile acestor femei? Veți promova ratificarea și aplicarea de către statele membre și a Consiliului a Convenției OIM cu privire la lucrătoarele domestice și se vor adopta măsuri pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și în alte sectoare foarte precare unde sunt multe femei. Personalul de curățenie din hoteluri, de pildă. Două minute acum pentru răspuns. Vă mulțumesc pentru întrebare. E un domeniu care trebuie abordat și deja am discutat cu domnul comisar de desemnat Mit în legătură cu această situație. Dar tocmai um, la asta va servi acel task force. Vom putea colabora uh, între diferite portofolii și acest domeniu al lucrătoarelor uh, în curățenie și Convenția Organizației Internaționale a Muncii. Da, asta va ține de uh, portofoliul domnului Schmidt. Însă va exista o persoană care va se va ocupa uh, de drepturile femeilor și de condițiile în care lucrează femeile aflate în aceste situații pe care le-ați menționat dumneavoastră. Problemele menționate dumneavoastră vor fi cu siguranță abordate. Încă o întrebare de un minut. Fără microfon. Știm că o mare parte din aceste lucrătoare sunt migrante. Prin urmare, riscă să fie și traficate pentru exploatarea în câmpul muncii. E ceva mm, invizibil. Ce măsuri veți lua pentru a garanta că statutul de migrant al acestor femei nu le vor mai face și mai uh, vulnerabile în ceea ce privește acest trafic? Eh, ne gândim și la drepturile lor de pensii, mai ales acum când vorbim despre fondurile private care intervin în acest sector. Ce părere aveți despre produsele mm, europene de pensii individuale? Ați evaluat impactul asupra femeilor, ținând cont de diferența de salarizare și de pensii care deja există? După cum știți, avem directiva cu privire la egalitate care oferă soluții E vorba de condițiile de angajare. Deci ceea ce ar trebui să facem și să vedem e că directiva respectivă este implementată. Știu că e mai ușor de spus decât de făcut. Însă există deja o protecție oferită prin lege. Însă va trebui să vedem cum anume trebuie să verificăm dacă directiva respectivă este într-adevăr pusă în aplicare și voi colabora și cu alți uh, comisari. Doamna Frițon, un minut. Will ask my da, voi pune întrebarea mea în uh, suedeză. În ultimii 10 ani am văzut uh, că sunt drepturi fundamentale ale femeii care nu au fost respectate. Indexul drepturilor fundamentale arată că sunt foarte multe inegalități între bărbați și femei. A fost recent și un uh, raport la Parlamentul European care arată că evoluțiile sunt diferite de la un stat la altul cu efecte diferite. În unele situații primim doar declarații retorice, în alte situații au fost date măsuri și inițiative. Suntem într-un moment în care drepturile femeilor în Uniunea Europeană sunt cumva în uh, scădere, aș vrea să combatem această tendință, se pot spune fiicei mele că am făcut ceva în acest sens și ce inițiativă veți asuma întâi și întâi pentru asta. Mulțumesc! Cred că munca noastră pe egalitatea de gen, așa cum ați uh, văzut, și după cum uh, s-a concentrat președinta aleasă a Comisiei pe acest subiect, înseamnă că drepturile femeii nu sunt doar protejate, ci și consolidate, sporite. Va fi o comisie nu doar în echilibru de gen, dacă vă uitați la numărul de comisari femei și bărbați, dar și o comisie care e la fața locului și lucrează pentru protecția drepturilor femeii. Vă asigur că subiectul este sus pe uh, lista priorităților președintei Van, Van de Leyen și tocmai acesta este și motivul pentru care există un portofoliu distinct pentru egalitate, în așa fel încât munca mea să se poată concentra, între altele, și pe problemele descrise de dumneavoastră. Strategia pentru egalitatea de gen pe care o vom lansa în curând reia câteva din realitățile pe care le-ați menționat. Un minut pentru întrebare suplimentară. Știm că e o posibilitate Mă scuzați, e foarte important ca femeile să aibă posibilitatea de a rămâne independente. Trebuie ca inegalitățile și discriminarea pe piața muncii să fie combătute. Ați menționat câteva măsuri în acest sens. Vă veți concentra mai mult pe acest domeniu, în așa fel încât femeile să se poată bucura de viață independent, să fie independente în plan economic. Independența financiară este esență, esența aici. Fiecare femeie trebuie să se poată întreține singură. Apoi, odată ce o femeie are independență financiară, de acolo decurg și alte lucruri bune sau anumite lucruri se opresc. Dacă ești independentă financiar și ești într-o relație abuzivă, poți părăsi Uh, acea situație. Poți ieși din acea relație pentru că nu depinzi financiar de uh, cel care face abuzul. Trebuie să creăm așadar mai multe locuri de muncă pentru femei, mai multă pregătire, educație și formare. Toate acestea converg înspre o realitate pe care o avem deja astăzi, realitate în care uh, Iată, unele femei sunt și altele nu sunt independente financiar. Mulțumesc. Un minut. Urmează doamna Phillips. Ați spus că directiva privind echilibrul între viața profesională și uh, privată e foarte bun. Dar, uh, chiar dacă sunt mult, foarte multe lucruri bune în această directivă, concediul pentru tați este numai 10 zile. Și uh, sigur, părinții au fiecare dreptul de două luni de concediu paternal, nu uh, există obligativitatea de a fi plătit suficient. Deci adesea nu se folosește acest drept din acest motiv. Asta este o problemă de egalitate și mai ales pentru femei care în continuare suportă o, o povară mult mai grea în ceea ce privește uh, creșterea copiilor, dar și pentru persoanele LGBTI care și-ar dori să aibă un concediu mai lung pentru a avea grijă de copii. Ce faceți pentru a asigura egalitatea de gen pentru cei care doresc să și ia concediu de paternitate pentru a avea grijă de copii și cum vă veți asigura că aceste concedii, de, uh, concedii parentale vor fi remunerate în mod decent? Mulțumesc. Da, nu e suficient, niciodată nu e suficient, într-adevăr, dar am uh, început cu această directivă care se îndreaptă pe calea cea bună, trebuie să spun acest lucru, și de asta am spus că voi monitoriza statele membre pentru a vedea cum uh, aplică această directivă și uh, s-ar putea să organizăm și seminarii și prezentări pentru a uh, le, pentru a face statele membre să conștientizeze că astfel de măsuri reprezintă o plus valoare la locul de muncă pentru companii. Bineînțeles, vrem să facem mai mult și, așa cum am uh, spus, uh, peste trei ani vom revizui această directivă și cred că, până la urmă, angajatorii își vor da seama că directiva este un lucru bun până la urmă, dar vă dați seama că tot timpul când uh, întreprinzi orice acțiune legată de relațiile industriale, vrei ca partenerii sociali să fie alături de tine, fiindcă asta este foarte important pentru dialogul social și cu cât îi facem partenerii sociali să înțeleagă mai bine plus valoarea pe care o aduce această directivă condițiilor de muncă pentru lucrători și că asta influențează productivitatea lucrătorilor, fiindcă aceștia sunt mai liniștiți la locul de muncă și toate astea aduc beneficii angajatorilor cu atât mai bine. Tot ce a spus dumneavoastră este foarte adevărat, iar eu o să am discuții ulterioare și cu comisarul uh, desemnat Schmidt când discutăm despre condițiile de lucru, dar aici intră în joc și perspectiva de egalitate. Doamna comisar senat este, este întreruptă de doamna președinte. Întrebarea suplimentară, un minut. Mulțumesc. distribuția muncii în gospodării și în familie se schimbă, dar încet. Este important să se vorbească despre asta. Dar am uh, vorbit uh, mult, am vorbit prea mult, ați vorbit despre seminarii și despre discuții și așa mai departe. E nevoie de legislație. Legislația schimbă lucrurile. Ce veți face concret pentru a depăși această, această nedreptate? E nevoie de mai mult decât uh, ateliere, seminare și discuții. Intervenție fără microfon din partea domnului Philips. Microfon? <laughs> yes, as I'm, I'm sorry, I'm going da. Vă mai spun încă o dată, odată ce vom revizui directiva, vom putea să întreprindem acțiuni de a lărgire a directivei, dacă va fi cazul. Vom lua în considerare aceste propuneri pe care le-ați făcut dumneavoastră. Doamna Semedo, un minut pentru întrebarea dumneavoastră. Voi vorbi în germană. Aici sunt, doamnă comisar desemnat. Întrebarea mea se referă și la Convenția de la Istanbul. N-ați vrut să intrați în detaliu adineaur, dar insist pentru că aș vrea să aflu ce posibilități există în tratatul european în așa fel încât violența la adresa femeilor să fie uh, recunoscută ca fiind un, o faptă penală. Dincolo de protecție, reintegrarea victimelor mi se pare că este foarte, foarte importantă. E vorba de femei care au fost victimele violenței, dar și femei care au suferit de boli precum cancerul ele supraviețuiesc, dar după aceea au mari dificultăți în a reaccesa piața muncii. Vă mulțumesc. Two minutes for the answer. Well, I can see. Două minute pentru răspuns. Violența la adresa femeilor să devină o faptă penală. Pentru asta uh, se impune unanimitatea deci și pentru asta și uh, se menționează asta în orientări, dar eu una mai degrabă m-aș concentra mai întâi pe ratificarea Convenției de la Istanbul. Cred că acesta este standardul suprem. Deci haideți să ne concentrăm mai întâi pe asta, însă, sigur, mai trebuie să spun un lucru. a face din violența um, la adresa femeilor un delict grav cere unanimitate. Dar putem, în același demers, să lucrăm uh, pe directiva cu privire la drepturile victimelor, aici l-am drept partener pe colegul Reinders de la Justiție, și apoi să combatem violența la adresa femeilor printr-o serie de acțiuni. Însă ce prefer eu ca și cale este să fie ratificată mai întâi Convenția de la Istanbul de către Uniunea Europeană. Întrebare adițională de un minut. Ați face și o campanie de sensibilizare uh, în ceea ce privește protecția față de violența domestică. E vorba de o campanie de sensibilizare mai ales pentru uh, Uh, cetățeni uh, tineri, dar uh, și pentru cei mai în vârstă, în așa fel încât ei să înțeleagă că este un drept fundamental în Uniunea Europeană faptul că nimănui nu îi se poate face rău și uh, nimeni să nu fie oprimat. Mulțumesc! Bineînțeles, și asta va apărea în strategia pentru egalitatea de gen, după cum și violența online față de femei și toate comentariile pe care le-ați făcut uh, dumneavoastră, pentru că este un capitol extrem de complet care uh, se concentrează exact pe violența la adresa femeilor. Și acum, ultimul vorbitor, doamna Iaroca. Vă rog, un minut. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar uh, desemnat, uh, vă felicit pentru nominalizare. După asasinarea doamnei Dafne Caruana Galiția, care ne-a șocat pe toți. Măcar ne bucurăm să vedem că dumneavoastră, ca femeie, ați fost nominalizată pentru acest post. Vorbeați că la pensii diferența de salarizare de 36% și de 16% diferența la salarii. Ce măsuri concrete aveți pentru a soluționa această problemă? În primul rând, trebuie să stabilim un instrument de măsurare. În primele 100 de zile va trebui să prezint această propunere cu privire la transparența um, salarizării. După asta vă putea încerca să soluționăm problema diferenței de salarizare și la pensii. E ceva ce voi face de în capul locului. Și am primit și mandatul pentru a o face. Deoarece situația e foarte gravă. Și Comisia Europeană acord o mare atenție acestui probleme, deoarece e inacceptabil să avem așa o diferență de 36% la pensie, mai ales. Dar asta e urmarea tot ceea ce spuneam noi astăzi aici, în ceea ce privește ciclul de viață și ciclul de muncă al unei femei. cariera unei femei este întreruptă uneori, deoarece își reduce programul la un moment dat uh, din cauza nevoilor familiei. Uneori ești în concediul în concediu de maternitate, deci contribuțiile sunt reduse, nu ești promovată, deci prin urmare nu ai o carieră care să progreseze la fel. Deci femeile, noi suntem penalizate doar pentru faptul că suntem femei. Pentru că avem copii, ne dorim să avem copii, dar ne dorim și să lucrăm. E important să ne aducem contribuția. Însă realitatea duce la această discrepanță marcată. Încă o întrebare de un minut. Da, dar asta duc și la mm, o sărăcie mai adâncită în rândul femeilor și copiilor. Există unii care și-ar dori să ia mai puțin bani, ei nu iau bani deloc, deci nici măcar n-au un loc de muncă, deci ca să nu menționez și situația romilor aici. Credeți că împreună cu Parlamentul, președinția finlandeză, cu președinția croată, veți vedea ce putem face pentru a îmbunătăți strategia uh, romilor, pentru a soluționa problema. Nu avem ghetouri doar în Europa de Est, ci peste tot. Și cartografierea făcută în 2016 arată exact care sunt acele ghetouri, acele locuri unde uneori există 16-18.000 de persoane um, care prezintă un risc foarte mare de sărăcie. Da, eu voi merge și voi uh, vizita în primul rând o tabără de romi. O așezare de romi. Romii sunt cei mai discriminați în Uniunea Europeană. 61% e procentul celor care sunt discriminați. Știți că avem o strategie care ține cont de educație, locuințe, îngrijiri de sănătate, însă e o strategie care se apropie de sfârșit, va fi revizuită și de aceea vreau să vizitez o așezare de rom, să știu exact ce anume evaluăm pentru a vedea cum putem proceda ulterior. Și cadrul post-2020 se va concentra împotriva discriminării romilor. Deci se vor face multe în acest domeniu. Vă pot da asigură în acest sens. Răspunsul nostru a fost foarte bun, însă, doamnă comisar, n-ați avut niciun moment de răgaz. Acum vă dăm din nou cuvântul pentru 5 minute pentru declarația dumneavoastră finală. Aveți cuvântul, vă rugăm. Thank you. Mulțumesc uh, pentru acest uh, schimb de păreri și pentru întrebările importante adresate. Putem uh, constata din această discuție că egalitatea nu poate fi considerată de la sine înțeleasă îmi dau seama că mă bucur de... că... mă scuzați. <laughs> mă buc... îmi dau seama că dacă am uh, încrederea dumneavoastră, dacă, dacă doresc să beneficiez de încrederea dumneavoastră, trebuie să dau niște răspunsuri clare în ceea ce privește obiectivele pe care ni le-am uh, impus și eu aștept cu nerăbdare aceste schimburi de păreri. Vreau să conchid cu o observație de ordin personal. De fiecare dată când am vizitat o școală, o grădiniță sau o creșă, am văzut cum interacționează copiii, fără niciun fel de discriminare. Copiii nici nu înțeleg ce e discriminare. Și am văzut cum interacționează copiii cu copiii între ei uh, fără să țină cont de diferențe, fără nicio urmă de discriminare, fără nicio urmă de ură. Copiii ne învață ce înseamnă dragostea necondiționată. Discriminarea o învățăm mai târziu în viață și trebuie să facem eforturi pentru ca societatea să se dezvețe de aceste obiceiuri de discriminare și de uh, stereotipizare a oamenilor după anumite caracteristici. Trebuie să punem preț pe diversitate și pe incluziune, fiindcă numai împreună suntem mai puternici. Suntem mai puternici împreună, ca Uniune a statelor membre, ca societăți diverse, suntem mai puternici împreună când suntem cu toții prețuiți și incluși. Eu nu voi precupeți niciun efort pentru a asigura egalitate între sexe, pentru a asigura drepturile minorităților, mai ales a minorității Roma. Minoritățile religioase și nereligioase, persoanele care suferă discriminări din cauza vârstei, persoanele cu handicap, uh, persoanele care sunt discriminate pe motive de sex uh, și așa mai departe, vor fi prioritățile mele și dacă voi fi confirmată de Parlament, voi uh, încerca să obțin rezultate concrete. Există suficientă egalitate pentru toată lumea. Trebuie ca această realitate să fie valabilă pentru toată lumea. Nelson Mandela spunea, uh, acest lucru mă îndrumă întotdeauna, nimeni nu se naște urând pe altcineva din cauza culorii pielii sau din cauza trecutului sau, sau modului de unde vin sau din cauza religiei. Oamenii învață să urască și dacă pot să învețe să urască, pot să învețe și să iubească, fiindcă iubirea vine mai firesc sufletului omenesc decât ura. Vă mulțumesc! So, uh, dear Commissioner Des... Dragă doamnă comisar desemnat, uh, doamnă Dali, uh, dragi membri ai Parlamentului European, am ajuns la final, gata. Nu a fost ușor, nu a fost ușoară în ceea ce se întrebări pe un subiect atât de important cum, ai, cum este egalitatea. Egalitatea este într-adevăr un, într-adevăr un uh, Uh, subiect care are nevoie de un comisar bine pus la punct, dur și angajat, un uh, comisar care să fie implicat nu numai în acest portofoliu, dar care să înțeleagă ce înseamnă discriminarea, ce înseamnă suferința uh, din cauza inegalităților atât de mulți oameni și atât de multe grupuri de persoane sunt afectate de acest subiect. Iată de ce avem și această gamă variată de întrebări care au fost adresate și care fac referire la toate grupurile discriminate. Și eu uh, vorbesc acum în numele Comisiei FEM. În primul rând, femeile sunt un grup care se confruntă cu inegalități în viața de zi cu zi, iar dumneavoastră ne-ați uh, dat niște mm, răspunsuri clare, practice în ceea ce privește echilibru între viața profesională și viața privată, de ce e nevoie pentru a fi pus în aplicare, care este calea de urmat. Ați vorbit despre decalajul de remunerare, ceea ce este o rușine de zeci de ani de zile. Știm că ce se întâmplă și ne mișcăm atât de rapid, avem nevoie de transparență pentru a înțelege cum să aplicăm măsurile necesare pentru a ne asigura că bă, femeile beneficiază de un tratament egal bărbaților. Ați vorbit și despre violența împotriva femeilor, Convenția de la Istanbul, care trebuie să, să fie um, reinvigorată și cât de grea este situația în unele țări și ce scuze primim de la guverne, care, guvernele care nu vor să facă ce trebuie făcut. Ați vorbit uh, și despre strategia de gen de care, este, de care avem nevoie în Uniunea Europeană pentru a aborda toate aceste probleme. Fiindcă e bine dacă rezolvăm uh, o bucățică din uh, mozaic, dar trebuie de fapt întreg mozaicul să fie retrezit la viață. Și vă ocupați de alte subiecte extrem de importante uh, în ceea ce privește egalitatea între bărbați și femei și în ceea ce privește discriminarea din toate domeniile iar uh, cu aceste uh, cuvinte de final, aș vrea să vă felicit pentru acest maraton de întrebări și răspunsuri care au uh, abordat o, aceast, o, această gamă largă de subiecte. Acum coordonatorii vor lua o decizie rapid, vom face tot ce putem și vă mulțumesc încă o dată pentru acest maraton și pentru prestația dumneavoastră, iar acum dau cuvântul co-președintei mele, doamna Nicholson. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamna Dali. Vreau să vă spun că Ați fost extrem de disciplinată, v-ați respectat timpul alocat, v-ați descurcat cu brio. În numele Comisiei Ample vreau să vă spun că portofoliul dumneavoastră este unul foarte larg, iar planurile dumneavoastră sunt extrem de ambițioase și am, ne-am bucurat să putem colabora cu dumneavoastră pe baza acestor planuri ambițioase, dar vreau să spun că trăim în vremuri unde nu ar trebui să făgăduim mai mult decât putem face, fiindcă sunt atâția oameni care au așteptări uriașe de la Bruxelles, mă rog, de la Uniunea Europeană. Și când vine vorba de noile noastre inițiative, cred că trebuie mai întâi să evaluăm modul în ce am făcut cu aplicarea uh, strategiilor uh, și și uh, legislației pe care o avem deja, fiindcă nu am înregistrat succes peste tot. Există în continuare state membre unde persoanele cu handicap se confruntă cu discriminări uriașe. Persoane în scaun cu rotile care nu pot folosi străzile din cauza că sunt tot felul de obstacole, care nu pot să meargă la teatru, la cinema, nu își pot găsi un loc de muncă, nu au acces pe piața muncii firmele, angajatorii prefer să plătească penalizări decât să angajeze o persoană cu handicap. Și când vorbim de o altă formă de discriminare, trebuie să vorbim și despre persoanele cu vârste de peste 50 de ani pe piața muncii care se confruntă cu discriminări uriașe în, stat, în unele state membre. Și aceasta este generația sandwich despre care trebuie să vorbim când vine vorba de echilibru între viața profesională și viața privată, fiindcă nu putem să vorbim doar despre uh, familiile tinere cu copii mici, trebuie să vorbim și de persoanele cu vârste de peste 50 de ani care trebuie să, se, să aibă grijă și de copii, dar și de bătrânii, și de uh, părinții vârst, în vârstă. Și apoi să nu uităm de grupul foarte discriminat al uh, comunităților excluse social, cum ar fi comunitatea romă separată și segregată. Avem state membre uh, unde se face o discriminare deschisă împotriva copiilor romi, fiindcă sunt trimiși la, la școli speciale unde nu termină nici școala primară și aceste și uh, intră iar, iar când ies de la, din aceste școli uh, speciale, nu știu nici să scrie, nici să citească și apoi ne așteptăm să aibă succes pe piața muncii. Mă, vă mulțumesc, doamna Dali, că doriți să faceți parte din delegația de la Empel, care va merge în Slovacia și va vizita aceste zone separate și segregate cu uh, comunității rome și noi trebuie să punem capăt acestei situații împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am terminat, doamnelor și domnilor, s-a încheiat audierea.